Okay, let's get started. F 15 minutes uh, late. Bună dimineața, haideți să începem cu 15 minute întârziere. E suficient, am așteptat destul ca să vină toată lumea. Vom uh, începe cu un pachet de patru dosare în legătură cu uh, relațiile UE-Rusia, Ca urmare a aderării Rusiei la OMC, avem uh, trei raportori, nu toți sunt în sală la momentul de față, așa că propun să începem prin a-i da cuvântul Comisiei pentru a prezenta cele patru dosare. Astfel permitem și raportorilor să ajungă la timp pentru a participa la discuție. Comisia poate lua cuvântul acum? Bun. Domnul Devină are cuvântul din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, onorați deputați, domnilor și domnilor. După cum știți, Uniunea Europeană a încheiat patru acorduri bilaterale în afară de angajamentele generale și în plus față de uh, negocierile care s-au purtat uh, cu Statele Unite la conducere, cu Rusia, negocieri care au dus uh, la concluzii pozitive după un proces de 18 ani. Aceste patru acorduri acoperă patru sectoare importante pentru noi și s-au purtat printr-un schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Guvernul Federației uh, Ruse și au fost și publicate în uh, monitorul oficial. Primul acord se referă la un uh, sector foarte important, sectorul de autovehicule. E vorba de comerțul cu piese și componente pentru autovehicule. După cum știți, am convenit cu rușii ca ei să, să, să păstrăm un sistem de uh, măsuri de investiții în Rusia. De fapt, Rusia păstra un astfel de regim care era incompatibil cu regimul OMC. Așa încât am ajuns la un acord prin care guvernul rus a luat uh, măsuri uh, pentru delocalizarea în Rusia a sectorului automobil, autovehicule. Acest lucru este foarte important pentru noi pentru că Uniunea Europeană are export uh, de aproximativ 10 miliarde de euro pe an de motoare și piese pentru mașini. 9 milioane pentru motoare și 8,2 miliarde um, uh, reprezintă suma aferentă componentelor pieselor pentru mașini. Scopul acordului a fost să ne asigurăm că nivelul exporturilor uh, din Uniunea Europeană este menținut la nivelul din 2010, în ciuda măsurilor luate de uh, guvernul rus. Și instrumentul prin care intenționăm să atingem acest uh, obiectiv este să introducem o cotă fără taxe la importul de piese Astfel vom avea o cotă fără taxe vamale uh, și uh, alte taxe între 5 și 10% în funcție de tipul de piese. Al doilea acord se referă la exportul de lemn, două tipuri uh, de lemn, pin și un alt tip de lemn folosit pentru producția de hârtie, celuloză, ne-am asigurat că putem uh, primi uh, cote um, de, aceste două tipuri de lemn uh, la cote mici cu taxe vamale mici de 13 și 25%. Vom avea și un sistem de contingente care vor fi administrate de comisiile noastre, compuse din reprezentanții statelor membre. Aceste comisii se vor întâlni pentru prima dată la sfârșitul lunii aprilie și uh, alocația va fi uh, bazată pe 70% din uh, cota pentru importatorii tradiționali de lemn și 30% pentru alocațiile uh, noilor veniți. Al treilea acord uh, se referă la materiile prime. Este o listă foarte lungă de uh, uh materii prime care nu sunt uh, menționate în acordul cu OMC ne-am asigurat că în cazul în care Rusia încearcă să crească taxele de um, export, va trebui să consulte Uniunea Europeană cu cel puțin două luni înainte de a implementa aceste măsuri. Ultimul acord se referă la servicii. Ne-am asigurat aici că avantajele bilaterale ale acordului de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și Federația Rusă va fi uh, păstrat în două privințe. În primul rând, în privința transportului maritim, am obținut aici un uh, tratament național al, uh, o tratare la nivel național al agențiilor de transport. Și de asemenea ne-am asigurat că avem o libertate de circulație a, a resortisanților pentru scopul um, de afaceri de acest tip. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Vom da acum cuvântul raportorilor. V-am spus că avem trei raportori. Pentru cele, trei, pentru cele trei, patru dosare pe care le avem. Voi începe prin da cuvântul domnului Zalewski raportor pentru acordul UE-Rusia referitor la comerțul cu piese și componente pentru autovehicule, unul dintre uh, cele patru dosare. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. E foarte bine că am negociat uh, în final acest uh, acord Mă refer la acordul de aderare a Rusiei la OMC, e un uh, acord foarte important pentru condițiile în care se desfășoară uh, comerțul în întreaga lume, dar în special pentru relațiile Uniunii Europene cu Rusia. S-a înființat uh, un mecanism în cazul în care scade nivelul de export de piese și componente de autovehicule din Uniunea Europeană către Rusia. Ca parte, ca parte din uh, acest pachet de aderare, Rusia a reușit să-și păstreze programul de investiții în sectorul uh, de autovehicule pentru a, uh, a determinat producătorii de autovehicule să producă în Rusia în condiții mai dure. Aceste măsuri nu sunt compatibile cu uh, OMC. E vorba de măsuri uh, de investiții legate de comerț, TRIPS. Ele vor uh, continua să existe în anul, 2000, în anul acesta. Ne temem că efectele politice ale aderării Rusiei la OMC, dincolo de liberalizarea barierelor uh, comerciale în sectorul de autovehicule al Rusiei, vor fi depășite de efectele TRIPS. De aceea am înființat acest mecanism pentru a ne asigura că suntem acoperiți în cazul în care scade nivelul de exporturi din Uniunea Europeană. Am câteva întrebări pe care doresc să le adresez Comisiei. Dacă analizăm rezultatele negocierilor cu OMC, negocierilor OMC cu alte state, precum Ucraina, este clar că există un dezechilibru total. Dacă comparăm rezultatele acestor negocieri. Cum este, cum se face că cu Ucraina am reușit să ne convingem partenerul să-și reducă taxele vamale cu 15%, în timp ce cu Rusia am, am reușit să reducem uh, taxele uh, vamale la export, uh, la exportul către Rusia cu doar 5%. De ce este altfel situația Ucrainei? Sau avem noi un tratament uh, diferit, beneficiem de un tratament diferit în relațiile cu Rusia? Cum se face că Rusia a reușit să-și uh, păstreze uh, regulile pentru încă șapte ani și cu potențialul de a beneficia de furnizare de astfel de piese pe piața domestică, pe piața națională. Care este viitorul uh, sectorului de autovehicule? Noi ar trebui să avem în vedere creșterea nivelului de export din Uniunea Europeană, dar fiind în același timp pregătit pentru perspectiva scăderii uh, exportului de piese. Aș vrea să știu dacă interesele producătorilor de piese de automobile uh, sunt uh, depășite, sunt uh, pierdute din vedere în favoarea intereselor producătorilor de autovehicule. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, se adresează mai multe întrebări comisiei, care va avea cuvântul la sfârșit pentru a răspunde la toate comentariile și întrebările. Vom trece acum la următorul raportor, Gianluca Susta, de la grupul um, Socialiștilor și Democraților, acordul privind uh, comerțul cu servicii. Hai cuvântul. Presidente, <clears throat> cum a spiegat -o... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a explicat deja reprezentantul Comisiei mai devreme, dezbatem aici un cadru juridic care va intra în vigoare uh, după ce Rusia uh, aderă la OMC. Uh, intenția acestor acorduri bilaterale este de a menține anumite privilegii pe care Uniunea Europeană le-a negociat în decursul anilor în anumite domenii. Așa cum ne-ați reamintit, eu sunt raportor cu privire la transportul maritim și la um, transferul de la circulația, libera circulație a persoanelor. Uh, pentru a oferi același nivel de acces la piața Rusiei, avem acest acord bilateral care, după cum am spus, dorește să mențină avantajele exclusive pe care Uniunea Europeană le-a câștigat din anii 90. Dorim să evităm regulile generale, normele generale care se vor aplica după ce Rusia se va adera la OMC și care va restrânge uh, condițiile. Uh, nu mă refer aici doar la transportul maritim, ci la 18 categorii de servicii profesionale. Acordul, de asemenea, menționează condiții permise de muncă, uh, contingente anuale. Acest acord nu aduce nici un nou angajament pentru Uniunea Europeană, nu face decât să mențină situația actuală, care este în avantajul Uniunii Europene în relațiile cu Rusia și Rusia va cere o derogare de la clauza națiunii cele mai favorizate de la OMC, astfel încât să poată să uh, mențină tratamentul preferențial acordat Uniunii Europene. Mulțumesc. Președintele, vă mulțumim. Acum Urmează doamna Ines Vaidere, care este raportor pentru celelalte două acorduri cu privire la taxele de export aplicate materiilor prime și celălalt acord care se referă la exporturile de lemn. Ines Vaidere, aveți cuvântul. Domnule președinte, doriți să uh, le tratez împreună sau pe rând? Cum preferați? Dacă e posibil, am să încerc să le schițez uh, pe fiecare separat, dar am să le tratez apoi împreună. Sunt raportor pentru aceste două acorduri, pentru materii prime și pentru lemn și cred că este foarte important să tratăm uh, cele două rapoarte împreună. Este foarte important să ne asigurăm că Rusia încetează practicile protecționiste pe care le denumește măsuri anticriză Uh, prin crearea unei uniuni vamale cu Belarusul și cu Kazakhstanul. În primul rând, acordul privind materiile prime. În contextul aderării la OMC, Rusia s-a angajat să reducă treptat sau să elimine taxele la export pentru o listă întreagă de materii prime. Aceste angajamente au fost încheiate în uh, programul uh, la care Rusia a aderat cu privire la reducerea acestor taxe. Dar această, acest acord nu înseamnă că Uh, nu se vor putea face exporturi de materii prime care nu sunt incluse în programul uh, la care Rusia a aderat deja. De aceea s-a negociat un nou și s-a semnat un nou acord referitor la restul materiilor prime. Guvernul rus va face toate eforturile pentru a nu reintroduce sau pentru a crește taxele de export pentru o listă de materii prime, acoperindu-le pe cele care nu sunt trecute în programul uh, Rusiei pentru OMC și pentru care Rusia uh, Uh, deține mai mult de 10% din producția sau exportul global sau unde Uniunea Europeană are un uh, interes uh, de import sau acolo unde este riscul de tensiuni în aprovizionare globale. globale. De exemplu, produse agricole, semințe, produse energetice, minerale și așa mai departe, o listă lungă. Dacă în continuare Rusia dorește să aplice taxele export la aceste produse, va trebui să consulte Comisia Europeană cu cel puțin două luni în avans și să ia în considerare părerea acestea pentru a găsi o soluție care să ia în considerare interesele ambelor părți. Acordul nu uh, cere Uniunii Europene să își asume niciun fel de angajamente. Prima problemă majoră pe care o văd în text este că nu include niște restricții obligatorii din punct de vedere juridic pentru ca Rusia Bun, se spune că Rusia va face toate eforturile posibile, dar asta e o formulare foarte vagă, dată fiind experiența pe care o avem cu Rusia mai ales. În al doilea rând, nu se interzice Rusiei să adopte noi măsuri protecționiste. E adevărat, trebuie să consulte Comisia Europeană, dar dacă Uh, nu este de acord cu uh, părerea Comisiei Europene și își justifică punctul de vedere ca în momentul de față, în timpul negocierilor privind noul uh, acord, dacă insistă că, insistă, de exemplu, că a plătit suficient pentru aderarea la OMC, cu toate că a obținut, de fapt, condiții foarte favorabile și perioade de tranziție la fel de favorabile. Apoi, acest acord nu include un mecanism de soluționare a litigiilor. În acest context, aș adresa și eu câteva întrebări suplimentare Comisiei. Vă rog să mă, să mă ascultați, domnule reprezentant al Comisiei. Care este reacția Comisiei la măsurile restrictive adoptate de autoritățile ruse cu privire la efectivele de animale în Uniunea Europeană. Considerați că este compatibilă această măsură cu noile angajamente luate față de OMC? Cred că trebuie să ne îngrijoreze aceste măsuri și nu consider că acestea sunt compatibile cu angajamentele OMC. Mă refer aici la agricultorii din multe țări ale Uniunii Europene care sunt afectați de aceste măsuri. Așadar, care este întrebarea? Care este problema cu materiile prime? Ar trebui să avem un acord care să fie obligatoriu pentru Rusia. Însă cum se va face acest lucru e o altă întrebare pe care o adresez Comisiei. Și acum, cel de-al doilea raport, dacă îmi permiteți să trec la acesta. Acordul UE-Rusia privind exporturile de lemn. Um, Uniunea Europeană este foarte interesată de acest dosar, care reprezintă o îmbunătățire substanțială pentru uh, exporturile de lemn din Rusia. Um, Rusia a acceptat să-și reducă taxele la export la produsele din lemn pentru anumite tipuri de lemn, anumite specii de lemn, Rusia a introdus uh, niște contingente tarifare pentru export și tarife mai, uh, er, cu tarife mai joase uh, pentru produsele care intră în aceste contingente și apoi cu taxele export mai mari atunci când se depășește contingentul. Protocolul care este anexat acestui acord detaliază măsurile tehnice uh, de gestionare a acordului. Conform acestuia, Comisia, prin acte de impunere în aplicare, va gestiona partea cantitativă. Rusia va elibera licențe de export pe baza documentației uh, furnizată de Uniunea Europeană. Protocolul, de asemenea, include uh, procedura care guvernează soluționarea litigiilor. Cred că ar trebui să ne dăm consimțământul față de acest acord. Este în beneficiul nostru și uh, cotele la export uh, reduse vor uh, da un impuls um, industriei europene, uh, de uh, industriei lemnului, industriei hârtiei. Întrebarea care se pune este cum se va pune în aplicare, în practică, acest acord și protocolul anexat, pentru că Aici avem un caz fără precedent în care Uniunea Europeană gestionează contingentele de export ale unei țări terțe și nu există niciun alt instrument legislativ de acest tip. De aceea, uh, din nou, rog Comisia să ne expună um, părerea sa. Asta am vrut să spun referitor la cele două acorduri. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumim. Să încheie astfel prezentarea comisiei și apoi prezentarea raportorilor și putem să deschidem dezbaterea, să dau cuvântul raportorilor din umbră. Deci e vorba de o discuție preliminară pe cele două, pe cele patru acorduri. Cine dorește să ia cuvântul? Yes. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor din umbră pentru uh, ultimele două acorduri pe, pentru uh, raportul pe taxele la export aplicate materiilor prime uh, și pe raportul privind contingentele tarifare aplicate exporturilor de lemn. Ehm, nu o să repet ce au spus ehm, antevorbitorii mei. Ehm, vreau doar să menționez faptul că, indiferent de îngrijorările <clears throat> pe care le-au exprimat unii din colegi, consider că relațiile dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă se vor dezvolta sub egida OMC. Uh, singurul lucru pe care îmi doresc și sper, sper ca uh, Federația Rusă într-adevăr își va respecta angajamentele luate odată cu intrarea, aderarea la, la OMC. Uh, iar în final cred că și consider că putem să ne dăm acordul pe cele două, pe cele două acorduri. Mulțumesc! Uh, if I may, about the um, uh, trade in services. Um, vreau să revin la uh, comerțul cu servicii, pentru că sunt raportat din umbră la PP. Sunt anumite chestiuni uh, de menționat. Acordul bilateral este bun pentru că ne permite să avem uh, relații preferențiale în anumite domenii unde acordul general și programul Rusiei pentru OMC este mai puțin ambițios uh, decât uh, uh, acordul bilateral din 1994. Întrebarea este care au fost prioritățile Comisiei în negocierea Uh, și cât de serios sunt uh, Rusia atunci când trebuie să-și pună uh, cât de serios sunt rușii când trebuie să-și pună în aplicare angajamentele luate în domeniul investițiilor, de exemplu. Ar fi nevoie de o reglementare mai transparentă a concurenței în anumite sectoare, servicii financiare, servicii de rețea, telecomunicații și așa mai departe. Cum poate Uniunea Europeană să facă progrese în sectorul serviciilor pe energie. Ele nu sunt totuși o categorie separată în acordurile generale, sunt fragmentate pe mai multe linii care sunt uh, acoperite de alte servicii uh, economice și pe aspectele orizontale sau pe serviciile specifice, mai ales industria extractivă sau pentru distribuția energiei. Aici sunt probleme în toate domeniile. Rusia a fost foarte sensibilă la discuția acestor chestiuni și nu a făcut eforturi pe chestiunile orizontale și niciun fel de angajamente în subcategoriile serviciilor energetice, de exemplu. Întrebarea este dacă noul acord ar trebui să fie uh, să includă un capitol ambițios privind energia, chiar dacă uh, are concesii non-preferențiale și este mai degrabă bazat pe reglementare. Cât de hotărât este Comisia să facă presiuni asupra acestui, uh, pentru acest domeniu, pentru că este centrul relațiilor bilaterale. Um, rușii uh, ar trebui să se angajeze, să-și uh, privatizeze și să-și separe uh, distribuția față de producție. Președintele, mulțumesc. Vreau să vă reamintesc și dumneavoastră și audienței că aceasta este o procedură de aviz conform. Sunt uh, acorduri în care rolul nostru este să spunem da sau nu. Nu putem să discutăm uh, detaliile, conținutul acestora, decât dacă considerați că nu putem să le acceptăm. Dar în orice caz, nu putem spune mai mult de da sau nu. Am să rog uh, Comisia să răspundă la întrebările care au fost uh, adresate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Zalewski s-a referit la motoare și la protecția, mă rog, la industria auto și la protecția acesteia. Mm, trebuie să mărturisesc că n-am înțeles exact de ce menționează faptul că am obținut doar o reducere de 5% a taxei uh, de import cu Rusia, pentru că industria auto, de fapt, am ajuns la o reducere de la 13 la 50, la, de la 30 la 50 la, la 15%. Deci e vorba de 15%, nu de 5%. De asemenea, în momentul de față n-am observat o reducere a exporturilor noastre de componente auto către Rusia. Statisticile din ianuarie-februarie 2012, din potrivă, arată o creștere a exporturilor noastre. Vreau să-i mulțumesc doamnei Vaidere pentru întrebări și vreau să o asigur că am ascultat-o cu mare atenție, um, dar, din păcate, uneori este greu să răspunzi la întrebări într-un timp uh, foarte scurt, mai ales dacă sunt multe întrebări. Dacă Rusia are tendința să fie protecționistă și Uniunea Vamală cu Kazahstanul și Belarusul merg în această direcție, da, răspunsul e da. Dacă ne îngrijorează, răspunsul e din nou da. Ce facem noi în acest sens? După cum știți, negociem un nou acord cu măsuri care să prevină această tendință. În ceea ce privește materiile prime, raportoarea se are dreptate atunci când spune că angajamentele Rusiei nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, sunt doar angajamente de a consulta Comisia. Cu toate acestea, vreau să atrag atenția asupra angajamentelor obligatorii pe care Rusia și le-a asumat în aderare pentru un număr foarte mare de produse de importanță considerabilă pentru Uniunea Europeană, unde taxele la export au fost um, fixate în uh, program, de exemplu, uh, metale din desmembrare, um, petrol, gaz și alte produse, dar, într-adevăr, pentru angajamentele neobligatorii, da, obligația de consultare două luni, uh, cu două luni înainte e tot ce există. Uh, în ceea ce privește îngrijorarea referitoare la gestionarea contingentului tarifar pentru lemn, avem deocamdată o dată la care comitetul se va întâlni, comitetul pentru lemn pe 23 aprilie. În momentul de față nu avem, nu vedem nicio problemă. Și nu, în cele din urmă, raportarea ne-a întrebat dacă considerăm că serviciile în domeniul energiei sunt importante pentru noi. Sigur că da. După cum știți, ele fac parte din noul uh, acord pe care îl negociem cu Rusia, cu toate că trebuie să fie foarte clar că capitolul energie a fost cel mai dificil în negocierile cu Rusia. Rusia a refuzat să înceapă discuțiile până în momentul de față. Deci, e clar, acesta va fi punctul cel mai dificil al negocierilor în momentul de față. Dar se găsește pe radarul nostru, pe agenda noastră și nu vom renunța la acest capitol. Mulțumesc! Domnule președinte, spune doamna Vaidere, îmi cer scuze, dar comisia nu a răspuns la întrebarea mea foarte importantă referitoare la animale. Președintele, da, da, și Pavel Zaleschi văd că se plânge, deci am să-i dau cuvântul apoi dumneavoastră pentru a vă repeta întrebarea, astfel încât uh, reprezentantul Comisiei să poată să revină la aceste subiecte. Pavel Zaleschi. Mulțumesc. E o strategie foarte bună să nu înțelege întrebarea atunci când întrebarea este dificilă. Așadar am să o repet pentru a mă asigura că mă veți înțelege clar. Am spus că în cazul Ucrainei, și aici fericit Comisia, Comisia a reușit să ajungă la un acord cu Ucraina pentru a redu- reduce cu 15% taxa la import la nivelul de 10%. În 2008 a început uh, imediat și apoi în fiecare an s-a scăzut acest procent, astfel încât în 2013, anul viitor, va ajunge la 5%. Acest lucru a fost posibil. De ce n-a fost posibil cu Rusia? Asta a fost întrebarea mea. Ce am câștigat noi uh, dacă Rusia este de acord cu un alt, uh, cu un alt aranjament, și anume, a fost de acord să reducă cu 5% taxele de import la nivelul de 25% și va păstra acest nivel de 25% până în 2018. Apoi, din acest moment, nivelul taxei va fi de Deci e o diferență uriașă între ceea ce am uh, obținut de la o țară este europeană și ce am obținut de la Rusia. Întrebarea mea este nu credeți că ar trebui să reușim eventual să facem ceva într-un alt domeniu? Ce am câștigat într-un alt domeniu pentru a uh, ceda la această soluție uh, aici, care în mod clar nu este bună pentru industria și pentru producătorii auto de uh, piese de autovehicole. Și Inese Vaider, mulțumesc, domnule președinte. În impresia mea este că uneori comisia acționează uh, în relația cu acest partener strategic cu o oarecare teamă. Domnul Zaleschi a spus aceleași lucruri. Și uneori, într-adevăr, nu înțeleg comportamentul comisiei. Și acum am adresat o întrebare foarte importantă și clară cu privire la animale și a fost ignorată, dar o să o repet. Care este reacția comisiei la măsurile restrictive adoptate recent de autoritățile ruse privind animalele din Uniunea Europeană și dacă aceste măsuri sunt compatibile cu angajamentele asumate de Rusia față de OMC? Președintele, comisia, sunteți acum atacată, puteți să vă uh, apărați? Mulțumesc, domnule președinte, încercăm din răsputeri. Domnul Zaleschi are dreptate pentru că spune că nu este același lucru când ai un acord cu Federația Rusă și cu Ucraina, pentru că aceste acorduri nu au fost uh, semnate în același timp. Nu poți să compari mere cu pere prin uh, extragerea unui produs, pentru că relația comercială nu se poate compara cu cele două țări. Este clar că cu Ucraina am avut o reducere de la 10 la 5% și cu Rusia de la 30 la 15%. Dar trebuie să ne uităm și la anumite produse, cum ar fi vehiculele comerciale ușoare. Am avut o reducere de la 25 la 10% în primul an, ceea ce este o reducere foarte mare. De asemenea, și pentru alte mm, produse am avut o reducere importantă, dar dacă vreți să comparați cele două acorduri, sunt convins că dacă luăm sector după sector, vom găsi diferențe. Ceea ce pot spune este că acordul cu Rusia este pozitiv pentru economia europeană și că reducerea totală a taxelor în valoare de mai multe milioane este mult mai importantă decât cea cu Ucraina. Nu vreau să-i uh, ignor în niciun caz întrebarea doamnei Vaidere. Din păcate nu am avut timp în uh, acest uh, scurt interval să pregătesc răspunsuri la toate întrebările, dar pot să vă spun că, într-adevăr, am dat deja un semnal la autorităților ruse despre chestiunea legată de animale și despre virusul Schmalenberg, dar uh, bineînțeles că Rusia nu este în continu- deja membra OMC și acest lucru se vede în această problemă. Vom acorda o atenție deosebită la nivel ministerial și momentan nu acceptăm uh, această interzicere care s-a impus de către Federația Rusă. Bine, spune președintele, să trecem atunci la remarca finală din partea raportorilor. Trebuie să vă amintesc că avem un grup de monitorizare pentru relațiile UE-Rusia, care este condus de Robert Sturdy, raportor, și coordonatorii au decis ieri să pună pe agenda noastră monitorizarea aderării Rusiei la OMC și dacă avem nevoie, va trebui să și adaptăm uh, rezoluția în acest sens. Haideți să ne întoarcem deci acum la raportor și dau cuvântul lui Pavel Zaleschi. Mulțumesc că o să vorbesc. Reducerea în, cu privire la Ucraina nu a fost până la 10%, ci a fost de la 25% la 10%, nu de la 15%. Aceasta este diferența vreau, v-am întrebat care sunt câștigurile pentru Rusia în alte domenii. Am avut câștiguri foarte clare, nu vreau să compar mere cu pere, cum ați zis, dar totuși n-ați răspuns la întrebarea aceasta. Propunerea mea ar fi, fiind dat că intrăm acum într-o nouă eră în ceea ce privește comerțul cu Rusia, în momentul în care Rusia va deveni membru OMC. Poate, domnule președinte, ar fi foarte înțelept, și aceasta este și propunerea mea, să avem o rezoluție generală pe tema comerțul cu Rusia în această nouă situație și apoi să avem o dezbatere în plenară astfel încât să putem include aceste comentarii pe care le-am făcut uh, înainte și uh, discuțiile pe care le-am mai uh, purtat și astăzi pe mai multe subiecte delicate legate de comerțul cu Rusia. Deci, dacă ați putea să vă gândiți eventual la această propunere și la această rezoluție cu caracter general în domeniul comerțului cu Rusia, care să nu se concentreze numai pe aceste puncte specifice pe care le-am discutat astăzi și de curând. Mulțumesc, Gianluca Susta. Mai dorește să facă vreo remarcă finală? Nu? Ineza Vaidere. Da, mulțumesc. Foarte pe scurt. În general trebuie să spunem da sau nu, de fapt trebuie să spunem da, dar cred că discuțiile acestea sunt extrem de utile și vreau să atrag atenția ca și colegul meu Zalewski că trebuie să ne gândim la o posibilă rezoluție separată pe tema comerțului cu Rusia în care să ne exprimăm îngrijorările și părerea noastră. Mulțumesc! Thank you very much. Let's move. Mulțumesc. Haideți să trecem acum la punctul 17, înainte să trecem după aceea la vot. E vorba de un dosar legislativ uh, cu privire la instituirea unui instrument de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe și acesta va, in, va um, înlocui așa numitul regulament ICI, care este până acum instrumentul principal pentru cooperarea Uniunii Europene cu țările dezvoltate. Raportorul nostru pe această temă este Laima Lucia Andrichiene din partea PPE și vreau să-i dau acum cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult, dar avem 8 sau 7 minute până la vot. Aș vrea să vă rog să trecem acest punct de pe ordinea de zi pentru după vot că nu avem destul timp. Nu avem prea multe pe agenda, spune președintele, trebuie să discutăm acum, îmi pare rău. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Comisia noastră a fost uh, mandatată să prezinte un raport legislativ. Președintele spune să se facă liniște în sală, vă rog. Continuă vorbitoarea. Comisia noastră a fost mandatată să prezinte un raport legislativ cu privire la un regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru instituirea unui instrument de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe. Cea mai mare provocare a acestui uh, instrument de parteneriat este o consecință a globalizării raportul de putere și de pro, uh, prosperitate se schimbă, rapoartele de putere și aceasta schimbă și ordinea de zi internațională. Uniunea Europeană nu are în momentul de față un instrument care să-i permită o cooperare cu țările dezvoltate, cu noile țări emergente și în curs de dezvoltare, care sunt importante pentru interesele Uniunii Europene și care, de fapt, abordează și probleme de interes general, global. Colaborarea se poate momentan desfășura sub instrumentul ICI de cooperare cu țările industrializate, care include 17 țări uh, cu venituri ridicate, SUA, dar și Japonia, Corea sau țările din Golf, cooperare și cu China, India și Brazilia, Acestea intră momentan sub instrumentul de dezvoltare și de cooperare DCI. Acest instrument uh, așadar se, re, se reduce la aspecte legate de eradicarea sărăciei și de combaterea problemelor în aceste țări. Dacă am avea un nou instrument, am putea să abordăm colaborarea cu aceste țări și din altă perspectivă, iar instrumentul de parteneriat care s-a propus e, face parte din uh, politica externă a UE, este o posibilitate. Vorbim aici de alocarea 1,1,3 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. Acest regulament, după cum ați menționat deja, ar înlocui uh, așa numitul ICI, instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate și uh, teritorii sau alte țări cu venituri ridicate și acesta ar trebui să intre în vigoare în 2016. Cu toate acestea, instrumentul de dezvoltare și cooperare, instrumentul de parteneriat, vecinătate, împreună cu acest nou instrument de parteneriat cu țările dezvoltate, ar putea să coexiste în perioada 2014, din 2012 în 2014. Aceasta ar permite să abordăm și agende dincolo, o dincolo de aspectele legate de dezvoltare, aspecte care sunt interesante din uh, perspectivă globală pentru toate acești, toți acești actori. Instrumentul are trei obiective principale. În primul rând, implementarea unei dimensiuni internaționale a strategiei 2020 Europa, susținerea cooperării regionale și interregionale și strategiilor legate de acestea, îmbunătățirea accesului la piață și dezvoltarea comerțului uh, și a oportunităților de comerț pentru întreprinderile europene și, um, trei, o îmbunătățire a înțelegerii Uniunii Europene și promovarea intereselor Uniunii Europene în lume. Instrumentul de parteneriate ar putea da prioritatea uh, unei susținere a politicilor externe a Uniunii, atât în domeniul comercial cât și în domeniul politicii externe, schimbărilor climatice, a aspectelor de mediu, ocupare, politici sociale, dar și informații și comunicații și tehnologiile aferente. Săptămâna trecută am avut o primă reuniune cu Serviciul Comisiei pentru Instrumentul de Politică Externă, și cu cineva de la Serviciul de Acțiune Externă a Comisiei. În timpul acestei reuniuni mi-am exprimat deja susținerea pentru un nou instrument uh, de parteneriat necesar în politica externă, dar mi-am exprimat și îngrijorările mele și aș vrea de asemenea să reanalizăm aceste îngrijorări astăzi. Îngrijorarea mea principală este care este locul acestui instrument de parteneriat în cadrul instrumentelor de acțiune externă. Aș dori ca să existe o delimitare foarte clară, dar în același timp și o coordonare perfectă între aceste instrumente. În al doilea rând, instrumentul propus este foarte larg și în ceea ce privește acțiunea sa de competență, dar are un buget destul de limitat. Articolul 2 vorbește de, de um, domeniul de aplicabilitate uh, toate țările terțe, regiuni și teritorii pot fi eligibile pentru acest instrument. Același articol stipulează de asemenea și că regulamentul trebuie să susțină mai ales măsurile de cooperare cu țările dezvoltate și în curs de dezvoltare în care Uniunea Europeană are interese specifice. Suntem cu toții de acord că prin bugetul de 163 de milioane de euro, activitățile în regiunile acestea ar trebui să fie foarte țintite și precise. Iată îngrijorarea mea principală. Este cum și când vom putea stabili obiectivele, prioritățile regionale și prioritățile um, de um, programe și cum le vom planifica. Care este proporția între programele geografic repartizate și în ceea ce privește prioritățile? și cum vom putea să, ne, să garantăm că interesele Uniunii vor fi adresate în mod prioritar în acest program. Aș dori de asemenea să subliniez că în text nu am regăsit nicio prevedere cu privire la procesul de supraveghere de, și examinare de către legislator în ceea ce privește um, alocarea de fonduri. Articolul 5 se referă la documentul cadru care ar trebui să stabilească o strategie amplă a Uniunii Europene pentru fiecare regiune și țară. De exemplu, în cazul instrumentului de parteneriat, s-a spus că acolo unde s-a întocmit un document comun de colaborare pentru anumite țări și regiuni, programul multianual ar trebui să se bazeze pe acest document. Aș aprecia de aceea dacă Comisia ar putea să ne explice pe ce bază, în ce bază legală va putea să întocmească acest document comun cadru și cum Parlamentul European va putea examina, va putea uh, examina și controla acest, acest regulament. În articolul 5 și aliniatul 6 se vorbește de procedura de examinare se face referire la modificări non-substanțiale la programul multianual indicativ acesta fiind unul dintre criteriile după care ar trebui să nu se califice o procedură de examinare ca atare atunci când este vorba de creșterea alocațiilor inițiale cu mai puțin de 10% din fonduri. Aș dori ca și Comisia de această dată să ne explice cum va defini această limită de 10%. Vreau de asemenea în final să subliniez că bugetul total al acestui instrument este 1,35 milioane, miliarde, cer scuze, de euro. Având în vedere articolul 8, finanțarea programului Erasmus for All este parte de asemenea din acest regulament. Aș dori de aceea să ascult explicațiile Comisiei despre cum va integra programul Erasmus în acest context și cum va aloca bugetul uh, din acest program către programul Erasmus. Acesta este un document extrem de important, uh, dar trebuie să ne asigurăm că bugetul european este folosit uh, într-o manieră cât se poate de eficientă și deci înainte să ajungem la un acord pe baza acestei propuneri ar trebui să avem uh, un răspuns la ce vrem să obținem prin acest instrument și cum se va obține cu ajutorul acestui instrument. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Există foarte multe întrebări adresate comisiei în intervenția dumneavoastră. Sunt convins că și comisia a notat aceste întrebări. Acum Gianluca Susta. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți, pentru că îmi dau seama că nu avem uh, timp uh, prea mult. În primul rând, e vorba de o problemă politică. Eu cred că, mai ales în această poveste, am putea să avem poate probleme și cu celelalte comisii, cum ar fi AFET, în ceea ce privește competența comisiilor parlamentare. Eu cred că noi, uh, cu toții reprezentanții grupurilor parlamentare, și toată lumea ar trebui să apere această competență pentru ca să nu trebuiască să justificăm existența acestei comisii în acest context. În al doilea rând, știm cu toții că toate instrumentele de parteneriat și de cooperare, de ajutorare și de dezvoltare pentru țările terțe sunt programe fundamentale pentru politica Uniunii Europene, atât în ceea ce privește competitivitatea în lume, dar și crearea unor reguli de, liber, de comerț liber chestiuni importante care însă au și aspecte de drepturi uh, fundamentale, drepturile omului și colaborarea bilaterală este de asemenea un instrument important pentru chestiuni strategice politice. Deci e vorba de un uh, pachet uh, strategic de 70 de miliarde și acesta sigur nu este un buget foarte mare, dar e vorba de un pachet de 1 miliard 135 uh, de milioane de euro, care de asemenea nu este un buget foarte mare, având în vedere mm, obiectivele pe care le stabilim. Oricum o fi acest instrument care înlocuiește instrumentul ICI cu țările industrializate, uh, este deschis tuturor, așa se spune în text, dar pentru că este deschis tuturor țărilor terțe, tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm ca Uniunea Europeană să determine prin uh, perspectiva interesului său propriu comunitar care sunt de fapt domeniile și zonele geografice în care vrem să alocăm mai multe resurse, care sunt domeniile în care vrem să ajutăm mai mult o anumită regiune și care este tipologia de întreprinderi față de către care vrem să ne orientăm ajutoarele. Și o ultimă remarcă politică, dacă îmi permiteți. Am uh, văzut în discuțiile pe care le-am purtat uh, despre ICI Plus cum uh, s-a putut folosi brațul de fier al Parlamentului pentru, fine, pentru cum s-a putut folosi forța pentru ca să putem impune părerea noastră în ceea ce privește aceste noi instrumente și cum am putut să ne asigurăm că nu se dau numai indicații de limită maximă, ci tocmai se poate de asemenea și îndeplini um, se, obiectivele, ținând cont de obiectivele noastre strategice pentru toate regiunile din această lume, printr-o logică, într-o logică de comerț echitabil, de comerț uh, care să aibă un câștig pentru ambele părți. Eu cred deci că același lucru trebuie să facem și acum. Trebuie prin acest instrument să definim care este rolul Parlamentului European, care este de fapt uh, scopul pe care l-am definit deja la ICI Plus și la instrumentele financiare pe care le avem pentru parteneriat, pentru ca să nu reproducem uh, aspectele negative pe care le-am constatat înainte. Mulțumesc. So, let's, <coughs> let's listen to the commission, uh, number of Vom da acum cuvântul Comisiei, pentru că i s-au adresat mai multe comentarii și întrebări, în special din partea raportorului. Domnul Gary Miller are cuvântul. nu îi arătăm reprezentantului Comisiei uh, respectul cuvenit. Vă rog să luați loc și să nu mai purtați discuții în sală. Vă rog să dați dovadă de respect și să-i ascultați pe vorbitori. Îmi puteți acorda atenția dumneavoastră? Vă rog, în primul rând, să-mi acordați mie respect ca președinte. Domnule uh, reprezentant al Comisiei, aveți cuvântul. Domnule președinte, în primul rând vreau să îmi exprim recunoștința pentru că în sfârșit discutăm această propunere importantă de la Parlament. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă vorbi Hai să vă spun uh, cam cum sunt împărțite rolurile. Așa cum a spus doamna Andrechiene, uh, conform tratatului de la Lisabon, există acum Serviciul European de Acțiune Externă, care a fost implicat în elaborarea propunerii din fața dumneavoastră. Eu uh, lucrez la uh, instrumentele de uh, politică externă, dar lucrăm sub autoritatea doamnei Ashton, care este răspunsătoare pentru această propunere, ca și SAE. Lucrăm ca echipă la această propunere și vreau să vă spun că vă stăm la dispoziție pentru a continua împreună acest uh, proiect. Colegii mei s-au întâlnit deja cu doamna raportor pentru a discuta această propunere. Domnule președinte, vreau să subliniez faptul că instrumentul de parteneriat pe care l-am propus este o inovație importantă și nu trebuie estime, subestimat acest uh, aspect. Dacă analizăm alte instrumente din același pachet, ele sunt similare celor deja existente. E important să nu subestimăm faptul că prin acest uh, instrument de parteneriat vom avea un nou, o nouă unaltă de politică externă menită să promoveze interesele UE la nivel global. Vom avea un singur instrument european în acest scop. Și astfel se uh, realizează ambițiile tratatului de la Lisabona, pentru că până acum nu am avut în arsenalul nostru de relații externe un astfel de instrument. S-a vorbit despre instrumentul pentru țările industrializate, pe care le avem deja în funcțiune. S-a vorbit uh, și despre ICI Plus, IC Plus sau IT Plus pentru țările în curs de dezvoltare, dar vreau să vă spun că cu acest instrument de parteneriat vrem să mergem mai departe și vrem să ne promovăm interesele la nivel global pe mai multe subiecte și mai multe domenii. Dacă sunteți de acord, domnule președinte, uh, colegul meu de la SEAE va lua cuvântul după mine pentru a explica mai în detaliu acest subiect. Elementul crucial din acest instrument, din punctul nostru de vedere, um, are de-a face cu mai multe observații făcute de colegii dumneavoastră vom avea câteva elemente durabile pe termen lung, dar elementul cheie pentru noi va fi flexibilitatea. Pe, perioadă, pe o perioadă de șapte ani avem nevoie de un instrument care să permită Uniunii să reacționeze rapid la un climat internațional în transformare continuă, la nevoile uh, care se schimbă ale partenerilor noștri și chiar la partenerii noștri care se schimbă. Ei se pot schimba pe o perioadă de șapte ani. De aceea considerăm că e nevoie de flexibilitate în implementarea acestui instrument dacă Uniunea Europeană uh, dorește să facă față provocărilor globale. Există și uh, problema modificărilor nesubstanțiale. Noi avem nevoie, domnule președinte, de flexibilitate în modul de implementare al acestui instrument și suntem dispuși să discutăm cu dumneavoastră și să vă explicăm în detaliu de ce considerăm că flexibilitatea e de importanță esențială. Așa cum a spus uh, raportorul, uh, ne vom concentra pe statele dezvoltate, dar vom uh, face afaceri și cu statele în curs de dezvoltare. Considerăm că avem interese strategice cu anumite state, dar că sunt state în curs de dezvoltare care joacă un rol important pe scena mondială. Conform acestui instrument, nu vom acorda uh, asistență pentru dezvoltare în termenii clasici. Înainte de a-i da cuvântul um, colegului meu de la SEAE, vreau să vorbesc despre buget. Dacă acest buget este suficient. Două comentarii, domnule președinte. În primul rând, uh, Comisia și SEAE, când am făcut această propunere, am făcut calculele, am făcut o evaluare a impactului și am analizat în detaliu ce ar de ce am avea nevoie în acești șapte ani. Și am ajuns la o cifră. Această cifră, evident, va fi discutată în contextul mai larg al tuturor instrumentelor și în contextul mai larg al titlului 4, bugetul alocat acțiunilor externe. Considerăm că suma pe care am cerut-o va fi suficientă pentru a ne desfășura uh, Uh, acțiunile. Și uh, vrem să vedem toate informațiile necesare pentru a vă convinge că suma va fi suficientă. Dar vrem ca dumneavoastră să înțelegeți natura acestui instrument. Nu va fi un instrument clasic de asistență pentru dezvoltare. Nu vom face proiecte uh, ample de infrastructură sau de creare instituțională nu vom lucra direct cu beneficiarii, ci cu partenerii. Natura proiectelor, a activităților va fi așadar foarte diferită și vom avea proiecte mici și flexibile, prin definiție. Acestea sunt uh, principalele elemente pe care am dorit să le subliniez în acest timp limitat care îmi revine. Îi voi da cuvântul colegului meu, uh, Felix Fernando, de la SAE și vă spun că așteptăm cu uh, mult interes această dezbatere și cooperarea cu comisia dumneavoastră în viitor. Mulțumesc! Reprezentantul SAE are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru această ocazie de a discuta despre acest uh, instrument de parteneriat. Eu sunt uh, responsabil pentru cadrul financiar multianual în cadrul SAE și uh, vin aici ca reprezentant al Comisiei pentru că, după cum știți, aceste propuneri sunt ale Comisiei și, având în vedere uh, natura hibridă a SAE, se impune ca noi să lucrăm la propunerea ale Comisiei. De aceea sunt aici ca reprezentant al SEAE, dar în același timp și ca reprezentant al Comisiei care apără instrumentul de parteneriat. Așa cum a spus colegul meu, e vorba de un instrument foarte direct, foarte simplu, țin cont de preocupările raportoarei cu care cred că suntem cu toții de acord, le împărtășim. Primul lucru uh, clar pe care îl spun despre acest instrument este că pentru prima dată Comisia uh, a venit cu uh, o propunere de instrument prin care spune vrem să apărăm și să promovăm instrumentele europene, vrem să apărăm și să promovăm acele interese pe care le-am identificat în comun cu partenerii noștri și cu statele strategice din economiile în curs de dezvoltare. Uh, acest lucru foarte important pentru acest instrument de politică externă este faptul că el este identificat ca atare și că putem discuta despre domeniile de cooperare. Raportorul a identificat mai multe dintre aceste domenii. Unele sunt foarte importante pentru comisia dumneavoastră, chestiunile comerciale, dar uh, există și alte fațete. E vorba și de un instrument de politică, al cărui scop este apărarea intereselor Uniunii în străinătate. Noi avem interese în multe domenii, în multe politici. Uh, și uh, acest lucru uh, ajută și la definirea uh, locului Uniunii Europene în lume, definirea rolului său în comerțul internațional, rolului său în combaterea schimbărilor climatice, în relațiile cu alte state. Cu toții suntem conștienți de faptul că lumea s-a schimbat, că apar state în curs de dezvoltare, parteneri care apar și că miza este foarte mare, trebuie să ne consolidăm capacitatea de a acționa ca jucător global. Și trebuie să începem să lucrăm la acest lucru. Știu că raportarea, raportoarea a vorbit despre suma de 1,13 miliarde de euro, care n-ar fi suficientă, dat fiind, dată fiind dimensiunea ambițiilor noastre. Dar, după cum vă spun, nu avem nevoie de aceleași nivel de finanțare de care am avea nevoie pentru a face infrastructură, protecție socială sau creare instituționale. Avem nevoie de um, sume considerabile pentru a susține interesele Uniunii în întreaga uh, lume. Am ascultat uh, preocupările raportoare în legătură cu diferențierea acestui instrument de partajarea lui de alte instrumente. E vorba că nu e un instrument clasic de asistență pentru dezvoltare. Um, noi dorim ca el să fie amplu, cuprinzător. Dacă îi spunem, uh, um, dacă îl numim simplu succesor al ICI sau ICI Plus, um, nu uh, facem dreptate acestui instrument, nu-l definim cum se cuvine. Noi vrem uh, ca el să aibă altă natură, să aibă un rol strategic. De aceea trebuie să um, recunoaștem faptul că anumite state sunt în obiectivul principal al acestui instrument. Noi vrem să ne promovăm uh, interesele în state care nu sunt atât de strategice sau atât de prioritare cât am crede. Vorbim de China, Brazilia, Statele Unite, Japonia, Africa de Sud și așa mai departe, India. Ne gândim la multe dintre aceste țări. Dar, desigur, dorim să avem capacitatea de a ne apăra interesele și în alte state. Aș putea să vă răspund la multe alte chestiuni, dar nu am suficient de timp. Dăm doar la un prim schimb de opinii, spune președintele. Mulțumesc. Aș ceru cuvântul? Da, domnule președinte, foarte pe scurt. Știu că fuge timpul. Vreau să-i mulțumesc, doamnei raportor, pentru că cred că este într-adevăr un instrument extrem de util acesta despre care vorbim aici. Vorbesc după o experiență de 2 ani și jumătate cu instrumentul ICI+, cu propunerea respectivă și din experiența pe care am avut-o în trilog cu Comisie și Consiliul în ceea ce privește evoluțiile acestui instrument care se folosește în momentul de față. Vreau să vă amintesc de cuvintele unui reprezentant al Serviciului Acțiune Externă. Atunci când e vorba de un obiectiv politic important, trebuie să spunem foarte clar că trebuie să existe un instrument de parteneriat care să permită o colaborare la același nivel. Aceasta înseamnă că trebuie să subliniem că recunoaștem și interesele acelor țări cu care intrăm în acest instrument de parteneriat. De aceea mulțumesc foarte mult Comisiei pentru că așa cum a făcut-o și acum doi ani și jumătate, cum ne-a promis, înainte de 2014 a reușit să propună Parlamentului un astfel de instrument, așa încât să putem avea destul timp până în 2014 la elaborarea acestei propuneri în comisia noastră și uh, aș vrea de asemenea să, să spun că colegul Susta are dreptate atunci când vorbește de colaborarea cu celelalte comisii. Cred că este foarte importantă și ea și mă bucur de colaborarea cu raportoarea. Mulțumesc! Speaker on behalf of the EAS was da, reprezentantul uh, SAE s-a numit uh, Felix Fernandez. Să revenim acum la raportor pentru ultimele, pentru, la raportoarea pentru ultimele uh, observații. Lucia Andrichene. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și colegilor de la Comisia Europeană pentru explicațiile furnizate. Sigur, eu sunt pregătită să uh, iau notă de toate aceste explicații și să le, să le preiau în elaborarea uh, Uh, raportului meu. Înțeleg că regulamentul este unul inovator, este diferit de instrumentele pentru dezvoltare externă. Înțeleg că elementul cheie este flexibilitatea, așa cum s-a spus, și că în acești șapte ani partenerii noștri strategii s-ar putea să se schimbe, de aceea e nevoie de flexibilitate. Dar în același timp, privind pachetele financiare, alocările bugetare, în noile perspective financiare, uh, vorbind despre instrumentele pe care le-am menționat, pachetul pentru relații externe are 56 de miliarde de euro. Uh, instrumentul de preaderare, aproximativ 40 de miliarde, instrumentul de cooperare pentru vecinătate, 18 miliarde, uh, cooperare pentru dezvoltare, 20, 30, 23 de miliarde și apoi mai rămâne un miliard pentru ultimul instrument. Deci diferența e foarte mare în materie de alocare și, sigur, acesta este primul schimb de opinii. Um, trebuie să colaborăm cu Comisia Europeană, cu SAE și cu toți colegii de la celelalte grupuri politice și sper că vom reuși să ajungem la un compromis uh, bun pentru acest document. Mulțumesc! Președintele, vom analiza proiectul de raport pe 25 aprilie. Bun, acum am ajuns la voturi. Avem sute de amendamente de votat. Înainte să începem, trebuie să fac un anunț referitor la termenul de depunere a amendamentelor. Ieri s-a discutat posibilitatea de a extinde termenul pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare, pentru că E vorba de un aviz pentru Comisia de Ocupare și aceștia au decis să extindă termenele lor. Deci putem să depunem uh, amendamente pentru acest dosar. Va fi 23 aprilie la ora 18. Și acum trecem la voturi. Vă rog să vă pregătiți uh, cartelele de vot și să vă pregătiți pentru a decide. Primul dosar este un aviz, punctul 18. E vorba de cooperarea pentru politica energetică. Raportorul este domnul Zaradil. E clar pentru toată lumea? Haideți să începem. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 5, amendament oral 1 aveți obiecții la amendamentul oral? Nu? Atunci haideți să votăm. Amendamentul oral 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum un vot pe părți. La alineatul 5, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Textul 5. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 2. Contestă cineva acest amendament? Acest oral? Nu. Hai să votăm. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Vot final pe proiectul de aviz, vot electronic, s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Îl felicităm pe raportor, domnul Zaradil. A fost un vot foarte ușor. Acum trecem la proiect de aviz privind Europa eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Raportor este Salvatore Iacolino. Compromisul 1. Cine pentru? Împotriva. Abține. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotriva. Abțineri. Haideți să votăm electronic. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 1, amendamentul 7, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm? Bine, s-a deschis votul. S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru împotrivă, abțineri. N-am înțeles votul liberal, liberalilor încă o dată. Pentru? Da, se adoptă. Vreți să verificăm amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Da, știți, liberalii au un vot cheie atunci când e un vot pe părți. Amendamentul de compromis 3. Pentru, împotrivă, abținul se adoptă. Amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abținul se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru. Împotrivă. A, nu. E caduc. Nu-l votăm. Trecem la amendamentul 29. 29. Cine pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. A fost respins. Amendamentul 29. Haideți să-l verificăm, să deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Aha. Se adoptă. A fost într-adevăr o greșeală. Vot pe părți acum, la amendamentul 30. Prima parte. Cine pentru? împotrivă, abține, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Hai să verificăm. Partea a doua, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 33. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7. A. Verificăm amendamentul 40. S-a deschis votul. Am revenit la amendamentul 40. Am deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și acum votăm avizul așa cum a fost modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri. felicităm raportorul. Trecem la punctul 20 acum. Dosar legislativ. Omnibus 2. Jörg Leichtfried este raportor. Un uh, dosar important, deci vă rog să fiți atenți la modul în care votați. Amendamentul de compromis în bloc, blocul 2. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Al treilea bloc. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Blocul 4. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi, blocul numărul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Blocul de compromis 1. Nu. Acesta e caduc. Nu, totuși, blocul de compromis 1. Îl votăm. Cine pentru? Împotriva, abține, se adoptă. Ce bine e să te poți la da pagine. Trecem la compromis 4. Pentru amendamentul de compromis 4. Amendamentul de compromis numărul 4. Amendamentul de compromis 4. Cine e pentru?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 Compromise amendment. Și amendamentul de compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Uh, bloc 6. Blocul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm propunerea comisiei cu amendamente. Cine este pentru? Votul este deschis, mă iertați, e vorba de vot electronic. Am închis votul. Aproape în unanimitate, 29 de voturi pentru, o abținere. Votul la proiectul de rezoluție legislativă, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. De la ALDE a votat o persoană în plus. Votul este închis. Același rezultat, 28 de voturi pentru, o abținere. Felicitări raportorului. Într-adevăr, un succes covârșitor. Uh, have to vote on next step. Uh... What is your proposal, raporteur? Ce propunere aveți, domnule raportor? Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că suntem de acord, aș propune să începem uh, să purtăm discuții informale cu Consiliul. Propunerea raportorului este să începem negocierile informale cu Consiliul și Consiliul, mai, de, mai degrabă decât să începem la un acord în prima lectură. Amendamentul, raportul cu amendamente va reprezenta um, baza mandatului echipei de negociere. Echipa de negociere, ca de obicei, va fi formată din președinte, raportor, domnul Leichfried, Doamna Silvana Cochmerin, Robert Sturdy, Helmut Scholz și celălalt raportor din număr. Haideți să votăm cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la următorul punct de pe lista de vot punctul 21, un dosar legislativ. anumite restricții asupra importurilor de anumite produse din oțel din Federația Rusă. Raportorul este Robert Sturdy. Votăm propunerea Comisiei. Nu avem niciun amendament. Trecem direct la votul pe marginea propunerii comisiei, fără amendamente. Votul este deschis, votăm electronic. Votul este închis. Avem unanimitate. Votul pe marginea proiectului de rezoluție legislativă. Votul este deschis. Votul este închis. Încă o dată unanimitate. Felicitări domnului raportor, domnul Sturdy. Nu se întâmplă foarte des să avem unanimitate. Ah, ah, next step. Again, I have a proposal. Da, am o propunere din partea raportorului de a intra în negocieri formale cu Consiliul și Comisia pentru un acord în primă lectură pe baza uh, raportului pe care l-am adoptat, care va reprezenta mandatul echipei noastre de negociere. Dacă vom ajunge la un acord, proiectul de raport va fi uh, depus imediat pe urmă de zi a plenarei pentru a fi uh, adoptat în prima plenară. Uh, echipa de negociere va fi compusă din uh, președinte, raportor și raportor din umbră. Pavel Zaleschi, George Cutaș, George Cutaș, Helmut Scholz. De trebuie să-și uh, mai confirme cine pentru împotriva abțineri se adoptă această propunere. Domnule președinte, da, domnul Caspari. Stimate domnule președinte, îmi pare foarte rău că trebuie să menționez acest lucru, dar la primele două voturi am avut, la punctele 18 și 19, am avut patru sau cinci voturi care au fost câștigate cu un singur vot diferență. Deci a existat un singur vot în plus față de voturile împotrivă. Știți, mă simt neplăcut să spun acest lucru, dar uh, știți că uh, serviciul tehnic ne-a spus că uh, există o consolă de vot la care uh, votul, uh, butonul pentru votul împotrivă nu funcționează. Și de aceea anumite voturi cred că nu au fost corecte și aș fi recunoscător dacă secretariatul ar putea să verifice la aceste voturi unde a fost diferență de un singur vot, dacă nu cumva votul respectiv s-a datorat uh, deficiențelor tehnice și poate că atunci va trebui să repetăm uh, voturile. Uh, V-aș fi recunoscător dacă ați lua în considerare această problemă tehnică și ați găsi o soluție. Uh, avem uh, înregistrarea voturilor, avem procesul verbal, serviciile tehnice au un uh, răspuns la această întrebare. Au fost înregistrate voturile? Am putea să verificăm dacă a existat o astfel de problemă tehnică. Ați putea, vă rog, să mă anunțați în câteva minute? În câteva minute, deci înainte să încheiem voturile, astfel încât să putem decide dacă trebuie să repetăm voturile, dacă e necesar. E o chestiune gravă. Deci am nevoie să mi se spun exact în câteva minute care e situația. Acum trecem mai departe și revenim la voturile noastre. Vom reveni la voturi dacă va fi necesar. Acum trecem la punctul douăzeci și doi. 22, nu-i așa? Întreabă domnul președinte. Vă rog să-mi acordați atenția dumneavoastră. Haideți să trecem mai departe. Punctul 22. Comerțul pentru schimbare. Comerțul promotor al schimbării. Este un raport Uh, cu privire la strategia comercială și de investiție a Uniunii Europene în uh, sudul bazinului mediteranean, în urma revoluțiilor primăverii arabe. Nicolo Rinaldi este raportorul nostru. Haideți să votăm. Amendamentul 15. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21. Pentru. Amendament, a, amendament oral. Este un amendament oral are cineva vreo obiecție față de acest amendament oral? A, e în anexă, bun. Bun, îl știți atunci. Atunci votăm amendamentul 21 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Verificăm 21. S-a deschis votul. The vote is open. And the vote is... S-a deschis votul, s-a închis acum. Acesta a fost 21. Trecem acum la amendamentul 22. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23 cu amendament oral pe care îl regăsiți în anexă. Bănuiesc că îl cunoașteți. Amendamentul 23, astfel amendat. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 24 vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 27, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge respinge. Amendamentul 26, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31. cine pentru? Abțineri. Se adoptă. 32. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 36 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 37 cine pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 2 cine pentru, se adoptă 38. 38 cine pentru? împotriva, abțineri se adoptă. 38 nu cade, nu este caduc. S-a adoptat compromisul. Amendamentul 20, 43. Vot pe părți. Prima parte. cine e pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Se respinge. Partea a doua. cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 44. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 40 și... nu, 52 pentru, împotriva, împotriva, ă, abțineri se respinge. 51, cine pentru? 51, cine pentru? Împotriva, abțineri se respinge. 53, cine pentru? Împotriva, abțineri se respinge. 54, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 55 cu amendament oral. Nu există niciun amendament oral. 55. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 56. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 57, nu, 59, spune președintele, cine pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Cine deci acum cine este pentru 60? 62 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 61 cine pentru, împotriva, abțineri se respinge. 63, cine i pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 64, cine i pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 60... Verificăm, bine, verificăm 64, s-a deschis votul. And the vote is closed. Și s-a închis. Și s-a închis votul. Se respinge. Unde am rămas? La 64. Acum trecem la 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 66 pentru împotriva abțineri se adoptă, 68 pentru împotriva abțineri se adoptă, 69 pentru împotriva abțineri se respinge. 70, cine i pentru, împotriva abțineri se respinge, 71 pentru împotriva abțineri se respinge, 73 pentru împotriva abțineri se respinge, 72 cine i pentru împotriva abțineri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 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3, 5, pardon, pentru împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru împotriva abțineri se respinge, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se se adoptă. Amendamentul 9. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentele 11. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum uh, avizul la AFET, amendamentele, deci amendamentul 1 întâi pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 este deja acoperit. 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 8, uh, 6 și 7 sunt acoperite deja. Amendamentul 8, cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 11, pentru că 10 și 9 sunt acoperite. Puteți verifica, vă rog, dacă 6, 6 și 7 sunt acoperite? Da, sunt acoperite. Atunci trecem la 11, care cade. Amendamentul 12. Cine-i pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Bun, un succes total pentru AFET. Avizul Agri, amendamentul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 este acoperit. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 nu, acum votul final, acesta nu este relevant, 8. S-a deschis votul la votul final. And the vote is... S-a închis votul. Se adoptă cu 25 voturi pentru 5 împotriva. Felicitări raportorului. Punctul 23. I have a request uh, from the Commission to say something. O cerere din partea Comisiei care dorește să spună ceva înainte de vot. După vot? Nu înainte de vot, după vot. Bine, păi votăm atunci. Votul final pe proiectul de recomandare. Avem raportor pe Elizabeth Kestinger. Se deschide votul. Acesta e vorba de procedura de aviz, de aviz conform posta, așadar se votează acum și s-a închis votul. Unanimitate. Comisia dorește să ia cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Just... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să vă mulțumesc. Mulțumesc raportorului și comisiei dumneavoastră și vreau să vă informez că Parlamentul Central African a dat deja o recomandare favorabilă pentru, pentru ratificarea acestui acord, deci suntem pe calea cea bună pentru ca acest acord să fie încheiat. Mulțumesc încă o dată raportorului și comisiei dumneavoastră pentru acest vot pozitiv. Haideți să votăm acum 24, care este un acord de parteneriat voluntar, tot procedura de uh, aviz raportorul nostru, tot doamna Köstinger. Să uh, votăm acum, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Unanimitate din nou, felicitări și raportoarei de data aceasta. Item 20. Trecem la punctul 25 acum E vorba de un uh, dosar legislativ cu privire la controlul exporturilor, la produsele cu dublă utilizare. Avem doar un vot pe baza proiectului de recomandare. Cine este pentru? E vorba de un acord în a doua lectură. Avem un vot electronic. S-a deschis votul și s-a închis. 25 pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri. Acum punctul 26. E vorba de protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale CE. E vorba de un dosar legislativ aici. Și am adoptat o procedură simplificată, nu există amendamente, votăm electronic, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. 27 de voturi pentru 3 abțineri. Well, next step. We have adopted a simplified procedure, so I think that it is only consistent. Am adoptat în procedura simplificată, deci eu cred că ar trebui să încercăm să ajungem la un acord rapid în prima lectură. Deci eu propun să Intrăm deci în negocieri informale cu Comisia și Consiliul pentru ca să ajungem la un acord în primă lectură și pentru a adopta acest raport uh, ca baza a mandatului nostru în acest domeniu. Dacă ajungem la un acord care este un lucru foarte probabil, ar trebui să ajungem deci un acord uh, în primă lectură și echipa de negociere va fi eu ca președinte al Comisiei și raportorii care sunt aici și coordonatorii, fiind dat că nu avem raportori din umbră, domnul Caspari, Martin Kazak, Robert Sturdy, Helmut Scholz și William Dartmouth și încă cineva. Nimeni nu are nimic împotriva? Bine. Item 37. Trecem la punctul 27 acum la vot. E un raport din proprie inițiativă din partea comisiei noastre. Raportoare este Mariel de Sarnez și titlul raportului este UE și și China un dezechilibru comercial UE și China un dezechilibru comercial. Haideți să trecem mai departe. Să începem cu amendamentul de compromis 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 51. cine pentru? Nu, cade. Acesta e caduc. Aveți dreptate, zice președintele. Trecem mai departe la 53. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 53 la cererea dumneavoastră. Se deschide votul. Și se închide. Se adoptă. 54. Vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 57, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul oral. Verificăm, verificăm ce? Întreabă președintele. Verificăm 57, bine, verificăm 57, s-a deschis votul. S-a deschis votul la 57. Și s-a închis. Se respinge în mod evident. Amendamentul oral 2. Ianic Jadot are ceva obiecții față de acest amendament. Se votează. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Verificare? Verificăm amendamentul 2. S-a deschis votul. And vote is closed. It was S-a închis votul și se adoptă amendamentul 50 și... Nouă amendament oral din partea lui Daniel Caspari. Are cineva vreo obiecție face acest amendament oral? Nu. Bine, atunci votăm. Cine-i pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm 59. Everybody. Toată lumea are dreptul să ceară o verificare. Deci verificăm 59, acum s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Se adoptă clar. Următorul Amendamentul de compromis 5. Se adoptă. Uh, pardon, cine-i pentru împotrivă? Cine se adoptă. Cer scuze. 60. 64 acum. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 66 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 154 pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. Se respinge, îmi cer scuze, se verifică atunci. Verificăm. 154 s-a deschis votul. Și s-a închis. Se respinge. Următorul punct este Could you tell me? 68. Next is 68. Următorul este 68. 156 e următorul, deci votăm. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 77. Nu. 75. Ce se întâmplă cu 75? Cade. 75 atunci. Se votează. Cine-i pentru? Împotriva, Abțineri. Se respinge. Verificăm 75. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 79. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 20. Pentru împotriva, abțineri se adoptă. Optzeci șapte. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendment number 94. 94. 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 102. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 104. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm 104. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. Verificăm electronic 115. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. O sută Împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 120 pentru, împotrivă. Haideți să repetăm, 120 cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. Dar verificăm și electronic, 120, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. ...121 și 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 126 pentru. Împotrivă. O 121 și 124. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Vă rog să ridicați mâinile ca să vă pot vedea. 126 cine stă pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm electronic compromisul 13. Votul este deschis. Se închide votul. Se adoptă. Let's move to compromise. Trecem la compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. O sută patruzeci și doi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Dar verificăm electronic 141. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 143. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 144 pentru? Împotrivă? Nu înțeleg cum au votat liberalii. Repetăm votul. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 146. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O 155 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm electronic amendamentul de compromis numărul 19. Votul este deschis. Votul este închis. am greșit eu, se adoptă. Amendamentul 16 de compromis, cine este pentru? Împotrivă, dar devine caduc. Aveți dreptate, spune președintele, a devenit caduc. 161, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166. O 166 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. e o greșeală în uh, lista noastră de vot. Deci devine caduc dacă se adoptă 163, nu 166 și devine caduc. 165. Pentru, împotriva, abțineri să respingem. 167. Pentru, împotriva, abțineri să respinge. Verificăm electronic. 167. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul oral 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 174. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 177. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere să respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 181. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 și 5. Cine este pentru? Nu. Amendamentul 4 doar. Mă iertați, mă președintele? Cine este pentru 4? Împotrivă. Abținere se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abținere se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 12 pentru Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul numărul 12, verificare electronică. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14. Verificăm electronic. Votul este închis. Se adoptă. Cincisprezece pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru. Verificăm electronic 21. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă.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 Votul este închis. Se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru,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 se adoptă printr-o largă majoritate. Urmează amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă acest amendament de compromis. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Opinie, avizul DV DV1. DV9. Cine este pentru DV9? Împotrivă. Abțineri se respinge. DV10 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. DV13 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. DV14 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. DV18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 219 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. DV21, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 24 pentru, împotrivă, Verificăm 23. Does it fall? Does it uh, stay? Ce se întâmplă? Devine caduc? Rămâne? Îl votăm? So it falls. 23 devine caduc. DV24 cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. DV26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. DV28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. DV29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. DV30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. DV31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. DV31. Deschidem votul electronic. DV31. Votul este închis. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. 33 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 3. Avizul ITRE, ITRE 10 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Verificăm electronic. I310. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. ITRE 13. Pentru Litre 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Avizul IMCO. IMCO 3. A devenit cumva caduc? was So it stays, isn't it? IMCO 3. IMCO 3 rămâne. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. IMCO 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. IMCO 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Avizul Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă. 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și votul final. Votul final, proiectul de aviz cu amendamente. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 24 pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului. Daniel Caspari, ai cuvântul. Dragi colegi, solicitarea noastră ar fi să votăm amendamentul 30, partea a doua, și amendamentul 40, avizul, privi, avizul privind uh, eur, eficiența resurselor în Europa. 15 cu dar au participat doar 9 membri la vot. 29 de membri au participat, mă iertați. responding to the request by Daniel Caspary on uh, item ca să-i răspund domnului Caspari la punctul 19, deci avizul legat de um, Europa eficientă din punct de vedere al resurselor. Vom repeta votul aici, la trei voturi, la trei articole, trei amendamente. 14, amendamentul 14, 30 și amendamentul 40. Vom începe cu amendamentul 14, vot electronic, deci la punctul 19, proiectul de aviz în legătură cu eficiența resurselor în Europa. Iacolino este raportorul. Vom repeta votul la amendamentele 14 14, amendamentul 14, votăm acum. Anic Jado. Votul este deschis. Votul este închis și este respins. amendamentul numărul 30. A fost un vot pe părți. Partea a doua. Vom repeta doar a doua parte a votului pe marginea amendamentului 30. Deci doar partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 40. Catherine Bierde. Votul este deschis. Votul este închis. A fost respins cu același rezultat. Am terminat cu votarea. Vă mulțumesc pentru participare. Trebuie să mai facem votul final, mă iertați, spune președintele. Votul la punctul 19. Votul este deschis. Repetăm votul final la punctul 19. Nu merge aparatul de vot, spune deputat. Echipamentul Parlamentului refuză să coopereze cu dumneavoastră. Votul e închis și se adoptă 26 de voturi pentru, și 4 abțineri. Felicitări încă o dată. Raporte. Uh, item 28. Item. Let's come back to. Item No, it's uh, we the vote. So, the vote is voting time is closed. Let's move to Așadar, acum că am încheiat voturile, haideți să trecem la punctul următor pe ordinea de zi. Înțeleg că sunteți ușurați că s-a încheiat votul, dar totuși mai avem muncă de făcut, deci vă rog, dragi colegi, aceia care plecați, să părăsiți sala cât mai rapid și cât mai uh, în liniște posibil. Cei care stau în picioare și își poartă conversațiile, uh, sunteți rugați să vă așezați.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 Okay. Let's carry on. Next item. Da, haideți să trecem în sfârșit mai departe. Punctul următor pe care îl discutăm este acordul comercial de combatere a contrafacerii. Al doilea schimb de opinii. Raportorul nostru este David Martin de la Socialiști și Democrați. Am adoptat calendarul care rămâne valabil, nu a fost modificat până în momentul de față. Așadar, haideți să procedăm așa cum o facem de obicei. Dau cuvântul raportorului David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. As, as you say, the committee had a... Așa cum ați spus, comisia noastră are un calendar de examinare a acta. Astăzi avem al doilea schimb de opinii pe acest dosar. Vom avea un raport uh, de uh, pe 25-26 aprilie și vom vota în comisia noastră pe 30 mai. Uh, Cadera Rif, raportorul inițial, a demisionat pentru că a considerat că acest calendar este prea scurt uh, și nu uh, oferea posibilitatea de a curta consultări cu societatea civilă și că, în general, avem nevoie de mai mult timp pentru a reflecta asupra uh, opiniilor pe care le primeam și pe care le avem în comisia noastră cu privire la punctele forte și punctele slabe ale acta. La următoarea, la ultima noastră reuniune, am prezentat un uh, nou calendar. Nimeni nu a obiectat împotriva acestuia. Cu toate acestea, înțeleg că toate grupurile, inclusiv și mai ales grupul meu, au reflectat la acest subiect, uh, la modul în care am putea să abordăm uh, dosarul ACTA. Grupurile de lobby care s-au plâns lui Cadera Arif că acest calendar este prea strâns, acum vin și mi se plâng mie că noul calendar este unul uh, mult prea lung. Deci e clar că nu poți să-i mulțumești. Uh, cei care au considerat că până în mai trebuie să terminăm înseamnă că pripim uh, proiectul, vin acum și spun că amânarea dosarului este un șiretlic politic pentru a amâna decizia. Deci e foarte greu în privința acta să mulțumești pe toată lumea. Vreau să reamintesc colegilor de ce am propus calendarul acesta. Uh, eu nu susțin nicio variantă, nici cealaltă, dar cred că ar trebui ori să rămânem la calendarul uh, uh, adoptat în mai sau să-l adoptăm pe cel alternativ, dar haideți să facem o decizie, să luăm o decizie astăzi, să nu plecăm din sală până nu știm exact cum vom proceda. Strategia mea s-a bazat pe trei axe. Și anume, să luăm contactul cu societatea civilă, să ascultăm opiniile societății civile privind acta și, de asemenea, opiniile celor care sunt în favoarea acestui acord, să ne consultăm, să dezbatem acta în uh, intervalul de timp la dispoziție. Cea de-a doua parte a strategiei mele uh, se baza pe trimiterea acta către curte de către Parlament. Comisia a anunțat că uh, doresc să trimită acte la Curtea Europeană de Justiție. Înțeleg că um, acum ar fi trebuit ca acta să fie deja pe rolul curții, dar se pare, se pare că lucrurile nu stau așa și Comisia nu va trimite formal acta la curte până la sfârșitul lui aprilie, deci mult mai târziu decât anticipasem eu. Și asta mi se pare o întârziere inacceptabilă a procesului. Eu mă gândeam ca Parlamentul să trimită acta către Curtea de Justiție și nu uh, pentru a amâna uh, și a tergiversa procesul, ci pentru a putea adresa întrebările care ne interesează pe noi. Și am discutat cu colegi de la alte grupuri și am văzut că există un consens cu privire la întrebările pe care le-am adresat dacă am uh, luat această inițiativă. În orice caz, ideea era să reușim să obținem o opinie juridică, dar care să nu fie uh, asumată de Comisia Europeană, ci de Parlamentul European cu niște întrebări foarte clare și precise. A fost întotdeauna clar, și am spus acest lucru de două sau de trei ori la ultima noastră discuție, că Curtea nu va putea decât să ne dea uh, informații despre situația juridică. Acta este o decizie politică și n-am spus niciodată că opinia curții ar putea să uh, se substituie unei decizii politice pe care trebuie să o luăm noi. Nu aceasta era ideea. Parlamentul în continuare trebuie să uh, analizeze acta și să ia o decizie. Dar astăzi trebuie să decidem dacă vrem să ne adresăm curții sau dacă vrem să lăsăm acest lucru comisiei. Dacă nu trimitem noi acta la CEJ, atunci trebuie decidem dacă trimiterea comisiei are un efect de uh, tergiversare sau nu. Pentru că dacă acta merge la Curtea de Justiție, procesul de ratificare este suspendat. Uh, conform regulii 96 de la uh, Comisie, regulile noastre sunt uh, mai puțin clare și de aceea trebuie să aflăm dacă trimiterea acta la Curtea Europeană de Justiție suspendă dezbaterea pe perioada respectivă în Parlamentul European. Planul inițial era să decidem în mini-sesiunea din această săptămână, joi, uh, dacă uh, trimitem acte la curte sau nu și deci noi trebuie să hotărâm să, dacă să depunem sau nu o rezoluție în acest sens pentru plenară. Eu nu sunt uh, un adept foarte înfocat al unei situații sau celelalte alternative. Uh, planul meu era să realizez un raport interimar cerându-i comisiei să ne prezinte informații detaliate cu privire la măsurile de punere în aplicare. E clar că acta per se nu schimbă legislația europeană. Însă, modul în care se pune în aplicare legislația poate să schimbe natura legislației respective. Deci vrem să știm, să ne răspundă Comisia cum va implementa acta, ce obligații vor fi uh, impuse furnizorilor de servicii de internet, de exemplu. De asemenea, vrem să cerem, să întrebăm statele membre dacă anticipă vreo schimbare în legislația penală și civilă uh, internă referitoare la încălcările normelor de uh, contrafacere și uh, proprietatea intelectuală. Um, așa cum vă uh, explic, dragi colegi, domnule președinte, mulți colegi uh, consideră că nu are mare rost să tergiversăm lucrurile. Com răspunsul comisiei probabil că nu este obligatoriu, dar din punct de vedere istoric, atunci când comisia face declarații formale în uh, plenara Parlamentului, acestea uh, se constituie într-un corp de legislație orientativă și uneori pot fi considerate uh, obligatorii. Am făcut acest lucru, de exemplu, cu acordul de parteneriat și cooperare cu țările din Caraibe, unde am luat în considerare opinia Comisiei ca fiind uh, uh, o chestiune obligatorie. Bun. Acum, dacă decidem să nu ne adresăm curții, atunci ar trebui probabil să lăsăm la o parte proiectul interimar și să votăm uh, planul uh, inițial, calendarul inițial. Vreau să îi rog pe colegi ca înainte să trecem la discuția pe fond, să indice dacă susțin uh, trimiterea de către Parlament la curte a acta și dacă nu susțin acest lucru, atunci haideți să uh, stabilim că vom merge pe calendarul inițial și putem trece la dezbaterea pe fond. Președintele, dragi colegi, raportorul și-a făcut poziția foarte clar cunoscută. Deci are propunerea inițială. Comisia ar trebui să decidă dacă să trimitem dosarul curții, în primul rând, și dacă vom dori să elaborăm un raport interimar pe baza calendarului sau să continuăm procedura de aviz conform așa cum am stabilit de la bun început. Ieri, la reuniunea coordonatorilor, coordonatorii nu au reușit să ajungă la o concluzie pe vreuna dintre aceste chestiuni. Coordonatorul a fost de acord că ar trebui să ascultăm părerea Consiliului. Cum vede Consiliul poziția statelor membre referitor la acta pentru că e un acord uh, mixt, are nevoie de ratificat din partea Uniunii, dar și din partea statelor membre. Sigur că raportorul uh, dorește o decizie pe propunerile pe care le-a făcut dânsul în fața comisiei noastre de la bun început și cred că nu putem să continuăm discuția fără să decidem. Pentru că altfel, în următorul, următorul pas ar fi să avem un proiect de raport în aprilie. Deci raportorul uh, trebuie să primească un răspuns la cele două propuneri pe care le-a făcut ca să știe dacă să facă raportul sau nu. Este dreptul uh, dânsului. Așadar, haideți să nu ne eschivăm Uh, să nu ne sustragem răspunderii noastre, e foarte clar că trebuie să decidem. Urmează acum Daniel Caspari, care vorbește în numele PP. Stimate domnule președinte, stimați colegi, PP-ul este la fel de nemulțumit de subiectul acta ca și raportorul. În primul rând, în ceea ce privește calendarul, Cred că a fost corect ca ieri, la reuniunea coordonatorilor, să nu ne uh, punem de acord asupra unui calendar obligatoriu, ci noi, PPE-ul, am făcut propunerea ieri să ascultăm întâi uh, părerea Consiliului pe acest subiect, pentru că cred că este important să analizăm documentul ACTA în liniște, facem acest lucru de vreo câteva luni și cred că e foarte important din punct de vedere al uh, imaginii publice. Noi în Parlament nu avem uh, guvern și opoziție, care o parte să fie pentru și o parte să fie contra. Noi, din fericire, avem o situație diferită față de parlamentele din statele membre. Și de aceea grupul meu a considerat că, uh, bun, Acta se ocupă de o problemă serioasă, vorba de produse contrafăcute. Ani de zile am atras atenția Comisiei Europene că e nevoie de acțiune în acest domeniu și acum PPE-ul dorește ca Parlamentul European în Comisia INTA și toate comisiile care emit avize să avem timp suficient pentru a analiza dacă acta este răspunsul, soluția la această problemă. Uh, știm toate îngrijorările, toate rezervele care au fost uh, exprimate. Noi le luăm foarte în serios și am folosit ultimele săptămâni și luni pentru a discuta cu oameni de știință, cu societatea civilă, cu cetățenii, cu reprezentanții Comisiei. Și de aceea dorim să auzim care este abordarea Consiliului. <laughs> Pentru că avem un acord care a fost negociat de Comisia Europeană și cele 27 de state membre și acum cele 27 de state membre au fost uh, prezente acolo, la acord, au negociat acest acord. Și acum Consiliul a decis în unanimitate că trebuie să fie semnat acest acord, dar există anumite state membre care și-au amânat uh, semnătura. Și mie mi se pare foarte ciudat că, pe de o parte, oamenii negociază un acord la aceeași masă, dar Până la urmă, există anumite persoane care spun că ba, poate de fapt nu mai vrem să semnăm uh, acest acord, uh, poate uh, nu ne place documentul așa cum este pe masă, iar noi în Parlamentul European, care ar trebui să controlăm situația, să vedem dacă suntem de acord cu ce au negociat statele membre și Comisia Europeană, trebuie să decidem, dar dacă mă uit ce se întâmplă la guvernul Germaniei și dacă dorește să semneze sau nu acest dosar, și la modul în care votăm noi în Parlamentul European, trebuie să vă spun că, ok, juridic, poate situația este ok, dar din punct de vedere politic este foarte ciudată. Adică noi ar trebui, noi cei care controlăm, trebuie să luăm decizia înainte ca cei care au stat la masa negocierilor și au adoptat un act să se hotărască dacă vor într-adevăr să-l ratifice sau nu. Deci, de aceea uh, trebuie să invităm uh, în comisia noastră președinția și să întrebăm care este abordarea uh, Consiliului în acest dosar, pentru că noi, cei de la PPE, avem foarte multe rezerve în continuare, nu suntem convinși de acta, uh, sunt foarte multe semne de întrebare care au rămas nesoluționate și una dintre cele mai mari rezerve uh, este faptul că aceia care au negociat acest acord se pare că nu sunt în totalitate convinși de el. Și asta nu ne face decizia deloc mai ușoară. De aceea e foarte important ca la următoarea comisie INTA să invităm formal Consiliul, să putem purta această dezbatere și după dezbaterea cu Consiliul putem să decidem dacă uh, rămânem la calendarul inițial sau dacă îl modificăm dacă vrem să votăm acest dosar înainte de uh, vacanța de vară sau dacă primim informații noi de la Consiliu, atunci ar trebui să vedem dacă nu alegem totuși calea unui raport uh, interimar. În orice caz, atâta timp cât aceia care au negociat acordul nu par a fi convinși de el, um, cred că putem să discutăm acest uh, dosar luni și chiar ani încă în Parlamentul European. Mulțumesc. Președintele, dragi colegi, în primul rând, raportorul are dreptul are dreptul să aibă un răspuns la întrebarea pe care a adresat-o. În al doilea rând, uh, bun, deci ori trebuie să votăm ce facem, ori schimbăm calendarul. Nu putem astăzi să părăsim această sală fără să luăm o decizie în acest sens. Ori schimbăm calendarul, ori luăm o decizie, astfel încât raportorul să știe ce îl așteaptă. Daniel Caspari. Um, Domnule președinte, pe ordinea noastră de zi nu spune că trebuie să luăm astăzi o decizie, ci spune că trebuie să discutăm uh, acum, dar că coordonatorii decid despre etapele acestui proces și au decizia în general. Și coordonatorii nu au decis un calendar, așa s-a întâmplat ieri, deci înseamnă că calendarul de până acum rămâne valabil, cel pe care l-am stabilit uh, în aprilie și l-am primit prin proiectul de raport și la care putem uh, să adăugăm amendamente. În al doilea rând am hotărât că vom invita Consiliul la următoarea noastră reuniune și că atunci, la următoarea reuniune de coordonator, vom discuta dacă putem să păstrăm acest calendar așa cum este sau nu. Eu zic că putem discuta transparent, dar nu cred că astăzi, în această reuniune, trebuie să răspundem la întrebarea raportorului, pentru că nu asta este ceea ce scria pe ordinea de zi. În ceea ce privește calendarul, pentru ca să nu existe confuzii, noi nu avem nicio problemă cu uh, ideea de a prelua ceea ce ne propune raportorul, dar rugăm pe raportor să ne facă o propunere clară, pentru că în ultima reuniune făcuse o propunere și la ultima reuniune eram toți foarte pozitivi față de această propunere, iar apoi raportorul din cauza că l-a rugat grupul său politic, a trebuit să modifice această propunere. Deci eu zic că ar trebui deci, să știm exact care este situația ca să putem să știm cu ce suntem de acord. Așadar, la reuniunea coordonatorilor nu cred că vom lua o decizie și nici acum nu cred că vom lua o decizie, pentru că nu asta este ceea ce am prevăzut pe ordinea de zi. Mulțumesc. Well, the committee is the master. Comisia este cel care decide calendarul, nu uh, coordonatorii, bineînțeles. David Martin, aveți cuvântul. Da, înțeleg ce ne spune Daniel Caspari, dar vreau să fie foarte clar. Sunt absolut de acord cu propunerea de la ultima întâlnire. Aceasta nu s-a votat și mi se spune secretariatul și dumneavoastră, îmi spuneți, domnule președinte, că astfel calendarul dinainte este în continuare valabil. Dacă nu schimbăm acest calendar, aceasta este a doua lectură. Și atunci eu voi prezenta raportul, proiectul de raport pe 24 25-26 aprilie și vom vota pe 30 mai. Strategia mea a fost să apelăm la curte, dar dacă nu facem această decizie, luăm această decizie, deci dacă nu hotărâm acum, această uh, inițiativă va cădea. Dacă nu luăm o decizie, se omoară această op- uh, opțiune pentru că atunci vom trebui pe 25-26 aprilie să fac un raport și aceasta în conformitate cu procedura de, cons- uh, de așa zis, um, acord a Parlamentului, va trebui să, să acționăm după cum se prevede în această procedură. Deci, foarte pe scurt, foarte sincer, acta a trecut prin multe susuri și josuri și acum, la un moment dat, trebuie să spargem acest cerc vicios și să luăm o decizie. Da, bine, Werner Lange are cuvântul atunci celălalt coordonator. Mulțumesc! Domnule președinte, și eu cred că nu ajută prea mult dacă uh, înjurăm acum Consiliu și dacă încercăm să mai discutăm despre acest subiect, pentru că, de fapt, noi suntem cei care trebuie să ia decizia politică dacă sau nu vrem să adoptăm acest acord. De aceea, nu știu dacă trebuie să legăm calendarul și faptul dacă respectăm acest calendar de decizia pe care o luăm. Dacă noi decidem înaintea Consiliului, eu cred că e un lucru bun, pentru că Parlamentul European are un rol mai puternic în acest caz. Eu cred însă că ar trebui să începem în fine să lucrăm și cred de asemenea că ar trebui să vedem care sunt punctele slabe și să luăm o decizie după ce le-am identificat. După cum a zis și dumneavoastră, domnule președinte, calendarul este în vigoare și eu cred că ceea ce ne-a prezentat astăzi raportorul arate din nou cât de serios tratează această problemă și arată că avem mai multe opțiuni, într-adevăr, pentru a putea rezolva Există motive justificate și să spunem că vrem să păstrăm acest calendar uh, în picioare și că noi vom lua o decizie politică dacă trebuie sau nu să adoptăm acest acord cu motive justificate în interesul cetățenilor din Uniunea Europeană pe care îi reprezentăm. Mulțumesc! Before moving to the next coordinator, let me be... Înainte să dau cuvântul următorului coordonator, haideți să vorbim pe șleau, să nu fim cinici. Trebuie să fim responsabili. Raportorul are dreptul să ia o decizie despre propunerea sa. Fie o luăm astăzi, fie amânăm calendarul astfel încât raportorul să poată să aibă un vot pe propunerea sa la următoarea reuniune. Dar nu poate să facă următoarele și anume să decide să nu ia nicio decizie. El are dreptul să ia o decizie sau să se ia o decizie, fie o luăm astăzi, fie trebuie să plecăm de la premiza că trebuie să modificăm calendarul și să luăm o decizie la următoarea reuniune, fie la următoarea reuniune, fie la coordonatori care vor lua decizia în numele comisiei. Nu putem însă să permitem să spunem coordonatorilor sau raportorului ați făcut o propunere, dar nu trebuie să luăm nicio decizie astăzi, și vom păstra acest calendar. Nu este o treabă serioasă aceasta. Deci, uh, vă rog pe voi, coordonatori, să-mi răspundeți la întrebare. Fie votăm astăzi pe chestiunile care au fost înaintate de către raportor și el are dreptul să primească o decizie pe această temă sau decidem să amânăm cu o lună întregul calendar pentru a putea avea un vot care va fi uh, și o decizie luată de către comisia noastră sau de către coordonatori în aprilie. Am nevoie o decizie, de o decizie din partea noastră pe această temă acum. Kazak, Martin Kazak are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate nu avem uh, interpretare din bulgară pe care să o preluăm momentan. Acum avem, mulțumesc. Așadar, ă, suntem de acord că trebuie să luăm o decizie. Ne găsim în momentul de față într-o situație cât se poate de confuză. Ideile pe care le aveau instituțiile înainte s-au modificat. La început, comisia a fost pentru acest acord și uh, statele membre doreau să ajungă la, un, uh, la o decizie cât se poate de repede, iar apoi am avut o reacție din partea opiniei publice, iar Comisia a decis să apeleze la Curtea Europeană de Justiție. Aceasta aduce câteva dubii despre calendarul nostru, după cum a zis și colegul nostru Caspari înainte. Nu este foarte clar momentan cum vom uh, proceda atât la Comisie cât și la Consiliu. Există state membre care au semnat la Tokyo și după aceea au respins ratificarea ulterior. De aceea cred eu că noi, ca Parlament European, trebuie să avem destul timp pentru a ajunge la cea mai bună soluție posibilă în acest dosar. Însă ceea ce ar trebui să hotărâm este dacă noi, ca Parlament, vrem să apelăm la Curtea de Justiție sau dacă vrem să așteptăm mai întâi hotărârea Justiției, uh, Curții Europene de Justiție, care va fi uh, mandatată de către Comisia Europeană să ia o decizie. Ieri am avut uh, aici părerea serviciului juridic, am ascultat-o cu atenție și ni s-a dat sfatul că să nu acționăm pentru că este politic foarte periculos dacă dăm un aviz înainte ca Curtea Europeană de Justiție să fie ajuns la un acord, la o decizie. Eu sunt de părere de aceea că decizia noastră ar trebui să fie amânată pentru următoarea reuniune și să așteptăm și să auzim părerea Consiliului. Dar pentru noi n-ar trebui să fie aceasta un aspect obligatoriu. N-ar trebui să ne legăm de această părere a Consiliului. Mulțumesc! Merci, monsieur. Domnul Jadot, mulțumesc, domnule președinte. Există ceva pe care eu nu-l înțeleg aici. Pe de o parte, încercăm să revendicăm tot timpul responsabilitatea și puterile acestui Parlament și după aceea, deodată, pentru că situația nu e foarte clară peste tot, spunem că nu vrem să se supere Comisia, vrem să așteptăm să vedem ce face Consiliul. Înțeleg foarte bine care, nu mai înțeleg bine care este răspunderea politică a Parlamentului European. Avem un dosar sub responsabilitatea noastră în care trebuie să spunem dacă da sau nu validăm acest acord ACTA. Există o propunere foarte clară din partea raportorului. Cred că raportorul a dat dovadă de un simț puternic al responsabilității, de bun simț în același timp. El ne spune că există un calendar, acest calendar ne spune că trebuie să dăm un aviz din partea Parlamentului și nu un raport interimar. Deci eu cred deci, că trebuie să validăm această propunere a raportorului. Nu are rost acum să ne punem noi întrebarea, Parlamentul, dacă să votăm sau nu, când la un moment dat un stat membru s-ar putea să vină să taie o, deci- o decizie europeană pentru că, de fapt, atunci nu mai vrem niciun acord comercial dacă vrem să așteptăm uh, să ratifice toate statele membre în parlamentele naționale acest acord. Putem să ne și oprim din muncă atunci în acest domeniu. Dacă vrem ca Parlamentul European să aibă un cuvânt de spus important în instituțiile europene, Parlamentul nu trebuie să aștepte fricos pentru a vedea dacă cumva își schimbă părerea un membru în Consiliu sau nu să vedem dacă mergem bine sau nu în direcția Consiliului. Responsabilitatea noastră este, după părerea mea, să dăm un aviz politic. Există o propunere a raportorului, iar eu sugerez să fim de acord cu această propunere a raportorului. Există un calendar și la următoarea reuniune, la sfârșitul lui aprilie, raportorul ne va prezenta proiectul său de aviz, nu un raport interiman, nu o sesizare a Curții Europene de Justiție. El ne va propune doar un aviz pe care putem după aceea să-l votăm în mai. Mulțumesc! Am Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt neapărat de acord cu Ianic. Nu cred că este, sur, e foarte surprins el de acest lucru, dar eu cred că nouă ne-ar place să avem un raport interimar. În ceea ce privește calendarul și nevoia de un nou calendar, pentru că suntem de acord că Comisia și Consiliul s-ar putea să ne oblige să ajustăm acest, să adaptăm acest calendar, suntem de acord și să punem uh, întrebările care trebuie Consiliului. În ceea ce privește Curtea de Justiție a Uniunii Europene, mă întreb dacă n-am putea să, ne, să apelăm uh, Curtea oricând. Mă întreb dacă e nevoie de un calendar pentru aceasta. Mulțumesc, aceasta este poziția noastră. Helmut Scholz acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu acei colegi care spun că noi toți aici, în comisie, trebuie să analizăm dosarul uh, care ne-a fost înaintat cu responsabilitate. Eu cred că nimeni nu face jocuri tactice în ceea ce privește evaluarea acestei proceduri și, uh, în general, acest dosar. Avem raportul în comisie și ar trebui noi, ca parlamentari europeni, care reprezentăm interesele cetățenilor, să ne luăm acest rol în serios în Parlamentul European și să verificăm acest acord la fel de serios. Trebuie de aceea, cred eu, să rămânem la acest calendar și iată de ce Uh, vreau să și răspund în acest context la întrebarea raportorului. Noi am discutat în grupul nostru foarte pe larg despre acest subiect și suntem de părere că noi nu ar trebui să mergem în calitate de PE la Curtea Europeană de Justiție, ci trebuie să ne îndeplinim sarcina noastră și anume perspectiva politică a examinării acestui acord pentru a vedea dacă acest acord corespunde obiectivelor pe care ni le-am propus, în ce măsură ni se pare pozitiv, în ce măsură ni se pare negativ și cum trebuie să tratăm acest raport din perspectivă politică. De aceea nu cred că este greșit să cerem părerea Consiliului, pentru că statele membre care au avut o dezbatere în uh, țările lor, uh, poate au privenit cu mai multă frică în acest dosar și poate că n-ar trebui, deci, să jucăm acest joc, ci ar trebui, da, să ascultăm părerea Consiliului, dar să rămânem pe poziție, noi, Parlamentul European, pentru că și multe alte acorduri și multe alte regulamente în domeniul acesta sau în, la nivel european se vor lega de acest acord ACTA. Nu putem să ne propunem, să ne prefacem că, de fapt, acest acord este izolat, dar, de fapt, are consecințe clare pe directiva protecției datelor, pe chestiunile uh, de proprietate intelectuală, probleme vamale, toate acestea de fapt vor fi legate de acest acord ACTA și de aceea eu pledez pentru o continuare a activității noastre pe acest dosar și aceasta este răspunsul meu la întrebarea raportorului. Mulțumesc. Thank you. Colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Uh, datoria mea este să mă asigur că sunt respectate regulile și că sunt respectate și drepturile raportorilor. Propunerile raportorului stau în picioare, rămân și are dreptate să ia o decizie în legătură cu ele. Nu îl putem forța să participe la una, următoarea reuniune și să prezinte un proiect de raport. Pentru că a spus că trebuie să așteptăm uh, ca dosarul să fie trimis la Curtea de Justiție și apoi să avem un raport interimar. Trebuie să votăm. În opinia mea, grupul și uh, comisia nu este în măsură să voteze azi. Singurul uh, mod de ieșire din această situație este să amânăm puțin calendarul pentru a avea timp să luăm o decizie. Propunerea mea oficială este să amânăm cu o lună calendarul nostru pentru a-i permite raportorului să nu mai fie obligat să vină la următoarea reuniune cu un uh, proiect de raport în legătură cu propunerea Consiliului. Aceasta este oficia mea, uh, uh, propunerea mea oficială. Comisia noastră trebuie să ia o decizie în legătură cu acest subiect. Domnul Caspari. Ja, nochmal, Herr Vorsitzender, ich glaube, hier liegt ein... Domnule președinte, cred că avem o neînțelegere aici. La ultima reuniune a INTA, raportorul a propus să apelăm la CEJ și foarte mulți colegi au reacționat pozitiv și din grupul meu și de atunci s-au purtat foarte multe discuții de atunci a devenit mai clar ceea ce vrea și Comisia. În momentul de față, nu știu pe nimeni care vrea să mergem la Curtea Europeană de Justiție. Deci, nu e niciun motiv să se exprime grupurile politice pentru că nu este nimeni care să vrea acest lucru. Deci dacă nimeni nu vrea asta, nu mai, nu mai e nevoie de vot. Bun, și acum în ceea ce privește calendarul. Avem un calendar și conform calendarului, raportorul ar trebui să-și prezinte proiectul de raport în aprilie. Avem apoi uh, timp să depunem amendamente dacă dorim, apoi votul în comisie și apoi în plen ieri, uh, cred că puteți să-mi permiteți să spun că în reuniunea coordonatorilor nu am uh, modificat uh, calendarul, am discutat despre el și nu am luat nicio decizie. Și dacă nu e nicio decizie, atunci rămâne valabil ceea ce ai stabilit înainte. Ceea ce am decis ieri a fost ca la următoarea reuniune să invităm Consiliul și de asemenea am decis că la următoarea reuniune a coordonatorilor, dacă apar noi informații în discuție cu Consiliul, să rediscutăm atunci calendarul. Deci eu nu văd nevoia unei discuții și unei decizii astăzi privind calendarul. Calendarul este în vigoare, raportorul ne va prezenta proiectul de raport în aprilie, cândva în mai vom uh, avea și avizele comisiilor care emit avize și apoi vom avea vreme în mai-iunie să discutăm despre avize Până atunci vom fi vorbit și cu Consiliul, vom ști la momentul respectiv și dacă Comisia uh, trimite acta la curte sau nu. Uh, dacă există cineva din Parlament care să vrea să trimită acta la curte sau nu și, deci, cred că trebuie să mergem cu lucrurile așa cum au fost stabilite. Dacă nu este o decizie, aceasta este o decizie în sine și anume calendarul rămâne așa cum a fost stabilit. Nu are niciun rost acum să uh, creăm uh, incertitudine aici sau în sfera publică pentru că în momentul de față nu este nicio cerere, dacă îl înțeleg eu bine pe raportor, el nu a cerut Uh, să facă un raport interimar. Deci nu există o cerere cu privire la care să ne pronunțăm dacă suntem de acord sau nu. Deci eu nu înțeleg uh, supărarea și dumneavoastră. Uh, Bun, uh, toate grupurile au diverse întrebări care deocamdată nu și-au găsit răspunsul, diverse rezerve, îngrijorări uh, uh, și sigur că atunci decizia la acest dosar este foarte ușor de luat dacă nu primești răspunsul la întrebări. Uh, in my understanding, this committee can change any calendar at any time. We are so Președintele uh, comisiei noastre poate lua uh, decizia de a schimba calendarul la orice moment. Suntem suverani. Și dacă eu decid să supun la vot schimbarea calendarului, majoritatea comisiei noastre va lua o decizie în legătură cu acest subiect. În, din câte am înțeles, raportorul nu și-a schimbat uh, opinia că ar trebui să votăm asupra a două chestiuni. În primul rând să trimitem problema la Curtea de Justiție și în al doilea rând să avem un raport interimar. Și are dreptul domnul raportor să aibă opinie în legătură cu acest lucru și să se voteze. Nu îl putem forța, îi încălcăm drepturile dacă îl forțăm să vină cu un proiect de recomandare prin procedura de aviz conform când el și-a exprimat dorința de a avea un raport intermitar mai, interimar mai degrabă decât uh, un vot prin aviz conform. Deci fie raportorul își retrage propunerea, fie din motive de corectitudine vom fi obligați să votăm uh, amânarea calendarului. Domnule raportor, care este opinia dumneavoastră? I was going to say let's be clear, but <laughs> Vreau să spun, haideți să fim clari, dar în legătură cu acta nimic nu e clar. Opinia mea în privința trimiterii cazului la curte este că trebuie să luăm o decizie acum. Și trebuie ca această decizie să intre în plenară în această săptămână, pentru că dacă o amânăm, și dacă decidem să pregătim, să elaborăm o rezoluție în aprilie, atunci uh, va merge în plenară în mai sau iunie. Serviciile vor trebui să lucreze la această propunere și apoi întârziem și mai mult, cazul la curte durează 18 luni și riscăm ca această sesiune, această legislatură a Parlamentului European nu va fi capabilă să rezolve problema ACTA și problema va fi trecută în legislatura următoare, după 2014. Deci eu cred că este util ca Parlamentul să admită problema la curte, dar e necesar ca decizia să se ia azi și uh, să votăm în plenară joi. Altfel, uh, dacă îmi retrag uh, raportul și mergem la curte, atunci nu mai are niciun rost nici raportul interminar. Eu pot să vin cu o recomandare, da și nu, până în aprilie, fără dificultate. Da, într-adevăr, ați clarificat situația. Voi cer acum uh, comisiei să decidă dacă ar trebui să votăm acum, conform propunerii raportorului, dacă trimitem cazul la curte sau nu. Deci, prima întrebare este... Vă rog să nu te enervezi, Daniel Caspari. Eu sunt președintele acestei comisiei. Comisia noastră este suverană în probleme de procedură. Uh, te rog să nu uh, încerci să-mi limitezi puterile ca președinte al acestei comisii. Voi întreba membrii comisiei noastre dacă doresc să votăm sau nu în legătură cu trimiterea cazului la Curtea de Justiție. Dacă spunem nu, am terminat problema. Dacă spunem da, următorul vot va fi dacă comisia noastră este pentru solicitarea în ședință plenară a trimiterii a acestui caz la curte. Deci avem două voturi. Primul, sunteți de acord că trebuie să votăm azi în legătură cu trimiterea acestui caz la curte sau nu? Domnule Gaspari, aveți cuvântul. Dear Chairman, um... Domnule președinte. La ultima reuniune raportorul a făcut propunerea să sesizăm curtea. E foarte bine. Și acum văd că face din nou această propunere. Dar nu există nicio cerere scrisă pentru sesizarea Curții Europene de Justiție. Și în comisia noastră întotdeauna am votat chestiuni scrise și nu uh, cereri uh, orale introduse ad hoc. Nu există nicio cerere scrisă. În al doilea rând, votul cu privire la uh, Uh, sesizarea CES sau nu, nu este pe ordinea de zi. Ieri am discutat și am uh, aprobat ordinea de zi fără modificări, de aceea eu nu cred că putem să votăm. Și, uh, bun, eu nu mă enervez aici, dar eu știu mulți colegi care au spus că, bun, poate ar trebui să mergem la CES, dar nu există nicio cerere și dacă nu există o cerere și acest punct nu este pe ordinea de zi, atunci nu e nevoie să votăm și de aceea nu, nu înțeleg uh, supărarea. Poate nu înțeleg eu, uh, nu înțeleg uh, situația, dar uh, eu înțeleg, raportorul dorește să știm dacă să mergem la CEJ sau nu. Bun, dacă ar fi vrut să sesizăm CEJ, ar fi trebuit să introduc o cerere scrisă. Eu nu înțeleg, bun, ce sunt eu, să știți că nu mă enervez, dar lucrurile sunt clare. Dacă ar fi vrut să sesizăm CEJ, ar fi trebuit să facă o cerere scrisă pentru ca să putem vota. Uh, Bun. Și oricum, curtea nu poate să răspundă la probleme pe care le avem noi. Well, regarding the form of the request. În legătură cu forma cererii, pentru mine este destul o propunere orală clară și precisă. Nu e nevoie de uh, o propunere scrisă, în opinia mea. Deci trecem mai departe și supun la vot. Domnul Martin are cuvântul. Iertați-mă, domnule președinte, nu vreau să complic lucrurile și mai mult, dar vreau să vă propun să procedăm în două etape. Să votăm acum dacă dorim să avem un vot și dacă se dorește să avem un vot, dacă nu, atunci propunerea murii, dacă, dacă spunem că decidem să avem un vot, atunci votăm la ora 3. Spunem tuturor că votăm. Avem deja un proiect de uh, moțiune de rezoluție care va fi trimisă la curte. Secretariatul a văzut-o deja, toată lumea a văzut propunerea și a fost consultat. Deci avem deja un text pe care să-l putem vota la ora 3. Prima decizie ar fi să uh, vedem dacă dorim sau nu să votăm. Dacă nu se dorește să votăm, atunci îmi retrag propunerea de a merge la curte și încheiem acest subiect. Președintele, cred că această propunere este rezonabilă. Votăm acum. Dacă votăm problema Um, trimiterii la Curtea de Justiție în această după-amiază. Domnilor și domnilor, vreau să votăm electronic. Problema este cine este pentru organizarea unui vot azi, după amiază, în legătură cu propunerea domnului raportor de a sesiza da, Curtea de Justiție în legătură cu acest subiect. Nu votăm substanța, nu votăm uh, fondul. Votăm dacă vrem să votăm în această după-amiază. Este clar? Domnul Carza are cuvântul. Uh, Îmi pare rău, domnule președinte, dar lucrurile par să se fi complicat foarte mult. În cât am înțeles eu pe raportor, dumnealui dorește să decidem astăzi dacă vrem să apelăm la Curtea Europeană de Justiție, dacă să votăm să apelăm la Curtea Europeană de Justiție sau nu. Raportorul a spus de asemenea că dacă decidem că în această după amiază nu vom vota acest lucru, nici nu dorește în acest caz să apeleze la Curtea Europeană de Justiție. Eu am înțeles pe de altă parte, că această decizie trebuie, poate fi amânată pentru următoarea reuniune. Însă raportorul a spus că dacă astăzi nu votăm, atunci el abandonează proiectul său de a apela la Curtea Europeană de Justiție. Dacă astăzi nu votăm, aceasta înseamnă și, în același timp, că amânăm decizia la urmă, pe următoarea reuniune sau nu? Asta este întrebarea mea. So let's vote. Ianic Jadot. Haideți să votăm. Domnul Jadot dorește să cuvântul. Există un element pe care nu îl stăpânesc bine. Cum putem noi să sesizăm Curtea de Justiție dacă astăzi nu știm nici măcar pe ce bază și în ce măsură Comisia va sesiza Curtea? Cred că ne învârtim în cerc. E de necrezut. Luăm uh, decizii în legătură cu uh, subiecte pe care nu le cunoaștem. Nu avem decât un calendar și răspunderea raportorului și uh, dorința raportorului de a face un uh, proiect de aviz. Eu nu văd ce tot vrem să votăm azi în legătură cu aceste chestiuni. Votăm. Iată despre ce votăm. Trebuie să votăm. Cine se teme de vot? Vă rog să lăsăm Comisia să decidă. Fundul votului este următorul. Cine este pentru a avea în această după-amiază un vot la cererea raportorului în legătură cu dacă ar trebui să cerem în ședința plenară să trimitem această propunere la Curtea de Justiție. Deci dacă propunem plenarei. Întrebarea mea în legătură cu ceasul domnului Cazac este următoarea. Dacă, conform raportorului, votăm acum că nu dorim să votăm azi în legătură cu acest subiect la ora 3, asta înseamnă, conform raportorului, că votăm în același timp pe substanță împotriva trimiterii cazului la Curtea de Justiție. Nu, spune președintele. Oricine poate face această propunere oricând. Vă rog să nu încurcăm lucrurile. Raportorul are dreptul de a pune condiții la propunerea sa, ceea ce nu înseamnă că dacă votăm să nu votăm, nu are altcineva dreptul să facă aceeași propunere după aceea. Deci, haideți să votăm mai bine. Cine este pentru Aveți cuvântul dacă doriți. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt puțin confuz. Eu sunt opus uh, sesizării curții și sunt opus, mă, mă opun și uh, raportului interimar. Eu sunt pentru deciderea acum. Deci ce trebuie să fac? Eu ce votez? Președintele, vă rog, nu glumiți, e vorba de o problemă serioasă aici. Avem un vot în două etape. Dacă dorim sau nu să trimitem cazul la curte, va fi uh, decisă în această după-amiază. Indiferent care este poziția dumneavoastră în legătură cu curtea, dacă vreți sau nu să trimitem cazul, acest lucru nu are nimic de a face cu prima etapă a votului, care va avea loc acum, și anume dacă decidem în această după-amiază dacă trimitem cazul la curte sau altă dată. Eu nu voi accepta nicio altă intervenție acum. Am anunțat în prealabil că trecem la vot. Deci vă voi ruga să votați pe următoarea problemă. Cine este pentru organizarea votului în legătură cu, problem, cu solicitarea raportorului în această după-amiază? Cine este pentru votul de această după-amiază? Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna, cei care sunteți pentru. Dar mai bine avem vot electronic. Vă rog să pregătiți cartelele de vot. Votăm electronic. Votul este deschis? Da, domnule Caspari. Domnule președinte, dacă majoritatea votează pentru organizarea unui vot în această după-amiază, îmi puteți spune pe ce document vom vota? Este împotriva procedurii noastre. Nu avem niciun document pe marginea căruia să votăm. Nu-l avem în 23 de limbi și nu putem să avem uh, dezbatere așa uh, ad hoc. Asta nu înțeleg. De ce ne grăbim atâta? Nu am avut uh, nicio cerere de a schimba calendarul și acum, după trei ani de lucru în această condiție, începem să ne schimbăm ordinea de zi în timpul ședințelor? Ar fi pentru prima dată. N-am mai făcut niciodată așa ceva. Președintele, trebuie să decidem și pentru că trebuie să o facem, o vom face. Raportorul va arăta documentul, vi l-a citit, așa încât vă rog să fiți serioși și să trecem la vot. Eu am cerut cuvântul înainte de domnul Caspari. Am spus că nu voi mai da cuvântul nimănui, spune președintele. Am deschis votul și nu voi mai da cuvântul nimănui. Dar ca, domnul i a luat cuvântul. Da, dar eu nu mai accept de bandada din comisia noastră. N-am înțeles ce se întâmplă dacă votăm nu. Votul este deschis, spune președintele. Votul este închis. Se adoptă Vom vota în această după-amiază propunerea raportorului. Vă mulțumesc! Move to item 29. Trecem acum la punctul 29 de pe ordinea de zi. Small <coughs> <coughs> <coughs>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 Ladies and gentlemen, there is... Doamnelor și domnilor, mai avem un punct pe ordinea de zi. Mai există și altceva pe lume decât acta. Item 29. Small and medium Punctul 29, întreprinderile mici și mijlocii, e vorba de un aviz din partea ITRE și raportorul nostru este Iuliu Winkler. Vă rog frumos să fiți atenți, vă rog frumos să ascultați, raportorul are dreptul să fie ascultat în acest dosar. Raportor, floor yours. Uh, thank you very much, Chairman. Raportorul are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt foarte sigur că avem prea mult interes în această sală și cât timp avem pentru această discuție, dar vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o. Voi prezenta foarte pe scurt câteva dintre ideile mele despre rolul IMM-urilor și în țările în țările noastre, dar în țara mea și în, țările Uniunii Europene în general. Dar în ceea ce privește internaționalizarea IMM-urilor, voi uh, încerca să mă refer mai mult deci la acest aspect. Pentru că e destul de dificil să spui, uh, să, te expli, să explici acest lucru. Așadar, IMM-urile sunt 99% din locurile de muncă din Uniunea Europeană și știm că piața unică nu este neapărat foarte uh, propice pentru IMM-uri. Una din patru IMM-uri are o activitate exterioară, în, af- în afara frontierelor țărilor în care se află și că nu am atins obiectivele pe care ne-am stabilit. Majoritatea IMM-urilor se referă la investiții în piața unică și uh, se ocupă de, această, de aceste investiții și dacă ne uităm și dacă analizăm uh, comerțul internațional cu țările terțe, um, cifrele sunt chiar mai slabe decât acestea. În 2009, Comisia a, a, a constatat că numai 13% din IMM-urile din Uniunea Europeană sunt active în afara pieței UE. Ce se poate face? Se poate, să, se poate îmbunătăți uh, mediul de afaceri și condițiile um, create pentru IMM-uri care să poată acționa la nivel internațional și doi, trebuie să se abordeze barierele care există în momentul de față și care trebuie rezolvate și înlăturate aceste bariere în calea comerțului internațional între IMM-uri. Un alt punct important care reapare și în comunicarea Comisiei este o cartografiere a Uniunii Europene în ceea ce privește schemele naționale de susținere pentru IMM-uri din partea administrației publice și din partea comunității de afaceri. Cred că aceasta este o idee foarte bună și cred că susținerea către IMM-uri care vor să exporte în general nu este suficient uh, momentan în Europa. Trebuie să analizăm uh, situația având în vedere activitatea de până acum a IMM-urilor, noi am dorit să știm ce se va întâmpla după ce se va face această cartografiere, acest inventar al schemelor de susținere pentru IMM-uri. Întrebarea este care va fi următorul pas, ce se va întâmpla ca următor pas. Excuse me, chairman, but I will not. Îmi cer uh, scuze, domnule președinte, dar nu, vă rog să mă înțelegeți, dar nu voi continua pentru că nu pot să continui în timp ce se poartă discuții în sală. Okay, uh, thank you, Chairman. Uh, uh, information has to be, and I will uh, uh, try to, to wrap it up. Information... Bine, foarte pe scurt, informația trebuie oferită într-o manieră mai accesibilă și există nevoia de cooperare mai bună între actorii de pe piețele terțe și în definirea priorităților de piață. Comunicarea Comisiei listează câteva țări și dacă ne uităm la această listă putem să ne dăm seama că dacă Comisia propune, de exemplu, Rusia și Ucraina, de ce nu propune și Republica Moldova? Mă refer de aici și, aici la țări vecine cu Uniunea Europeană din bazinul mediteranean. Poate că atunci, dacă avem aceste țări, am putea să avea și țările din Balcanii de Vest. Acestea sunt doar câteva idei uh, în legătură cu lista pe care o propune Comisia în comunicarea sa. În ceea ce privește politicile externe ale Uniunii Europene pentru IMM-uri în acest domeniu. Cred că comunicarea este oarecum dezamăgitoare pe această temă și, ca să spun foarte sincer, eu cred că există foarte multe probleme ale IMM-urilor care nu sunt uh, bine reflectate în politica europeană comercială. Aceasta nu este o discuție nouă, ci a fost prezentat acest argument de multe ori în trecut. Avem lista acțiunilor um, necesare, înlăturarea barierelor tarifare, o um, reglementare a IMM-urilor în general la nivel global, acces la um, achiziții publice mai bun pentru IMM-uri și alte propuneri bune ale Comisiei trebuie menționate, dar nu vedem încă instrumentele care ar putea să transforme aceste propuneri în uh, realitate. Deci ar trebui să discutăm mai mult și despre instrumente și, în concluzie, dacă ne gândim că această comunicare este una importantă, probabil că Trebuie să înțelegem că e vorba de o abordare de sus în jos în această comunicare, iar noi, Comisia INTA și Parlamentul European, ar trebui să asistăm, să, să insistăm ca să se schimbe um, sensul de presiune de jos în sus și nu de sus în jos pentru ca să se schimbe perspectiva, avem nevoie de câteva amendamente și poate o dezbatere pentru a avea un raport bun. Bineînțeles că voi rămâne deschis față de orice remarci pe care vor să le facă colegul, colegii și voi mulțum, vreau să mulțumesc și secretariatul pentru susținerea pe care mi-au acordat-o și bineînțeles că sunt gata să ascult remarcile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneam, acesta este un aviz pentru ITRE care pregătește un raport pe tema comunicării Comisiei Small Business Big World. Dorește cineva să ia cuvântul Gianluca Susta de la SGD. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului. Noi ne-am obișnuit de ceva timp de când s-a a adoptat Small Business Act-ul, să plasăm în centrul priorităților noastre IMM-urile și de aceea aspectele legate de competitivitatea acestora în Uniunea Europeană. În această perioadă de recesiune, mai ales pentru statele din Uniunea Europeană, este importantă susținerea acordată economiei, nu numai din partea către IMM-uri, dar și este important să încercăm să înțelegem că IMM-urile contribuie foarte mult la ocupare în Uniunea Europeană. Din uh, păcate, n-am putut încă obține rezultatele pe care le-am dorit în acest domeniu. IMM-urile sunt cele mai apropiate de cetățeni, într-un fel. Persoanele care au dificultăți uh, Uh, au nevoie de ajutorul nostru și, din păcate, câteodată avem doar retorică în politică. Trebuie să facem însă ceva concret de data aceasta. Nu aveam până acum niciun inventar al măsurilor pe care trebuie să le luăm pentru ca să avem cu adevărat uh, o schimbare. Și din moment ce, dacă se iau inițiative legislative, de multe ori lipsește finanțarea pentru susținerea IMM-urilor prin această legislație. Raportorul a spus foarte clar că E vorba de reguli pentru ca IMM-urile să aibă un acces mai bun la piață. Dacă IMM-urile ar putea colabora mai bine între ele, ar putea crea consorții, de exemplu, pentru export și uh, consorții pentru aprovizionarea cu materii prime, atunci uh, IMM-urile ar putea și să se protejeze mai bine în fața unor chestiuni care sunt uh, legate de protecția unor mărci de proprietate intelectuală și alte aspecte care sunt foarte dificile, cu care IMM-urile se luptă foarte des. Trebuie protejate, de exemplu, și noile produse, iar Uniunea Europeană trebuie să se organizeze mai bine, avem nevoie de reguli mai bune nu e vorba de crearea mai multor reguli, e vorba de simplificarea regulilor pe de alt, mai degrabă și de crearea unor reguli clare de înlăturarea barierelor tarifare și de crearea unor, uh, unui context propice pentru IMM-uri care să le încurajeze să acționeze, să fie mai competitive într-un uh, climat mai simplu pentru ele. Așa am, am discutat uh, și când am discutat despre China, despre această necesitate. IMM-urile trebuie să primească destule stimulente în același timp pentru ca să... Și deci nu trebuie să fie um, doar uh, oferite um, măsuri care să nu țină decât de retorică. E nevoie de măsuri concrete, într-adevăr. Așa cum uh, am spus-o și înainte, trebuie ca ele să reziste în fața țărilor emergente la ora actuală. ele sunt cele care contribuie cel mai bine la construcția uh, rețelelor în societățile noastre și în țările Uniunii Europene există potențial pentru a contribui la economia mondială mai bine decât până acum dacă reușim să tratăm acest sector cum se cuvine, astfel încât să participe la toate domeniile de activitate ale economiei. Mă refer aici, bineînțeles, la Small Business Act, care ar putea să fie punctul de pornire. Dar comisia ar trebui deci să meargă exact în această direcție. Iar politica ar trebui să devină mult mai concretă, mai concretă decât cea cum a fost până acum. Măsurile politice trebuie să fie unele concrete și țintite. Vom mai uh, introduce câteva amendamente pentru că dorim să avem uh, mai mult impact prin în ceea ce privește atingerea obiectivelor noastre. Există o listă foarte mare de lucruri care trebuie făcute, dar nu se vește la nimic să facem această listă dacă nu avem și instrumentele politice și juridice pentru a pune în aplicare măsurile și pentru a crea un acces pentru IMM-uri la piețele mondiale. Bine, dacă spune președintele, dacă nu mai există lor de cuvânt, uh, atunci trebuie să dăm cuvântul comisiei, pentru că până la urmă e vorba de o comunicare a comisiei. Please, floor is yours. Could you yes. tell your name for the record, please? Christos Kyriakis. Christos Kyriakis, Kyriakis from uh, DG Enterprise European Commission. Uh, thank you. Mulțumesc, sunt de la DG Enterprise European Commission, de la Comisia Europeană. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Salutăm uh, toate comentariile din partea raportorului și din partea celorlalți membri ai comisiei. După cum știți, uh, noi uh, încercăm să facem acel inventar de care spuneam, inventar al serviciilor existente, uh, pentru ca să vedem care este adevărata susținere față de serviciile oferite de IMM-uri în Uniunea Europeană, pentru ca serviciile acestea și ajutorul să devină mai vizibil, ca, pentru ca IMM-urile să poate beneficia mai bine de acest ajutor. De asemenea, încercăm să vedem care ar fi sinergiile posibile între um, între IMM-uri și, în general, între acțiunile oferite de acestea și care sunt acțiunile care ar putea fi luate de autoritățile naționale. Uh, we hope that the, and we... Ne-am uh, concentrat pe a nu ne limita la o listă lim- scurtă. Există politici care sunt implementate de comisie și amintesc toate eforturile care se fac pentru eliminarea barierelor în calea comerțului. Mă gândesc, de exemplu, la um, acordul cu OMC. Echipele care lucrează la, la accesul la piață, la politica de standardizare, țin cont de nevoile IMM-urilor și de uh, testul de competitivitate uh, al IMM-urilor prin prisma politicilor noastre. Avem uh, un program de competitivitate și inovare care durează până în 2013 și luăm măsuri pentru a promova interesele IMM-urilor care doresc să intre pe scena internațională. Avem un program pentru competitivitate și IMM-uri um, inclus în noul cadru financiar multianual 2014-2020. Credem că putem crea un mediu de operare um, atractiv pentru afaceri, pentru toate IMM-urile europene. Știm că există scheme de susținere a IMM-urilor în multe state membre, dar rolul nostru este acela de a conferi mai multă vizibilitate uh, acestor servicii de susținere. Nu dorim să ne suprapunem, în schimb, peste acestea. De asemenea, dorim să ne asigurăm că aceste, uh, această susținere poate fi acordată și membrilor din alte state membre, pentru că unele state membre nu au uh, sisteme de susținere a acestora suficiente, suficient de uh, importante pentru IMM-urile care doresc să se lanseze pe piața internațională. În legătură cu statele prioritare, există o listă orientativă în comunicarea noastră. Știm că IMM-urile uh, își dezvoltă activitățile la plan național, apoi se extind în vecinătate. Așa cum a spus uh, domnul raportor, prin urmare menționăm și noi Rusia și Ucraina, ceea ce nu înseamnă că trebuie să lucrăm și cu alte state, precum Moldova, pe care ați menționat-o dumneavoastră, sau cu țările din sudul Mediteranei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, voi da acum cuvântul domnului Winkler, raportorul nostru, pentru a încheia discuția pe această temă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc și comisia. Trei idei scurte. Îmi dau seama că am făcut o greșeală foarte mare, pentru că ar fi trebuit să-mi încep uh, uh, să-mi încep discuția cu protecția drepturilor de autor pentru IMM-uri, astfel cred că v-aș fi captat atenția mult mai bine, dată fiind discuția noastră anterioară. În al doilea rând, uh, sunt în totul de acord cu colegul nostru, domnul Șusta, cu ideea sa de a avea mai multe reguli și reguli obligatorii pentru că și uh, în legea IMM-urilor există reguli care ar fi putut să, fie, să devină obligatorii prin dorința Comisiei Europene și astfel s-ar, mai, s-ar fi creat condiții cu adevărat egale. A treia și ultima idee, uh, adresată colegului nostru de la Comisie. E foarte important să înțelegem că în statele uh, membre IMM-urile diferă foarte mult unele față de altele, de, adesea nici măcar nu pot concura una cu alta. Nu este, e destul de greu să fii IMM în... E, e una să fii un IMM din România sau Bulgaria și alta e să fii IMM în Germania sau Suedia. E important să nu uităm acest lucru, că avem nevoie de acces la piața internă pentru IMM-uri, în special pentru IMM-urile din statele membre noi. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, proiectul de raport va fi analizat pe 25-26 aprilie. Carl Schlitter, doriți să interveniți? La diverse am uh, un punct. Da. Dați fiindcă vom vota la ora 3, care este termenul limită de amendamente pentru schimbarea propunerii. Îl voi ruga pe raportor să vină cu o propunere, spune domnul președinte. Dacă eu fac un uh, raport în, sue- în uh, amendamentul suedeză, nu cred că va putea fi tradus până la ora 3. Desigur, dacă doriți să ne creați probleme, puteți să o faceți. Uh, chiar vă invit, spune președintele. Le mulțumesc interpreților pentru că au rămas cu noi 15 minute peste program. Mulțumesc!